je voudrais vous indiquer que la conciliation. Procedura de conciliere între uh, Comisia de Bugete și Biroul Parlamentului European a ajuns, uh, s-a soldat cu un acord la care am ajuns ieri după amiază în legătură cu proiectul de buget al Parlamentului pentru anul 2016. Vreau să îi mulțumesc domnului Gerard Depre, raportorul nostru, care a, a fost foarte convingător și foarte pedagogic. Și iată că am ajuns la un acord pe baza mandatului pe care ni l-a acordat comisia noastră, și anume S-a considerat că investițiile excepționale ce uh, răspund necesităților de securitate fizică uh, în cadrul Parlamentului European și de cibersecuritate, securitate informatică vor primi o sumă de 510 milioane de euro, iar celelalte cheltuieli din buget uh, vor crește față de 2015 cu până la 1,6%. Acest uh, obiectiv uh, dublu a fost uh, atins, a fost menținut, chiar dacă în legătură cu anumite capitole nu, votul nu a fost unanim. Mă bucur că ieri, aproape în unanimitate, s-a votat la mini-plenară în legătură cu cadrul financiar multianual 21 de miliarde uh, trebuiau să fie reportate, uh, acestea reprezentând credite de angajament care nu fusese angajate în 2014 pentru că s-au întâmpinat dificultăți în uh, punerea la punct a programului. Vreau să-i mulțumesc doamnei Toma și domnului Oldricht pentru că care, au fost, care a fost înlocuit de domnul Fernandez și care au lucrat la 150% în această perioadă bugetară. Procesul verbal al reuniunii noastre de la 1 uh, aprilie uh, este supus aprobării dumneavoastră, dar uh, vom vota, vom decide acest lucru la următoarea reuniune. Voi începe prin a da cuvântul domnului Donanu pentru a ne vorbi despre raportul său legat de pescuit. Mulțumesc, domnule președinte. Avem un aviz al uh, Comisiei uh, pentru Pescuit, care deține competențele în acest domeniu. După cum uh, știți, Comisia a primit mandatul pentru a re renoi acordul cu Madagascar, pentru era un acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Comisia Europeană și Republica Madagascar. Protocolul este uh, gata, însă trebuie ca astăzi Parlamentul să um, își dea și consimțământul. Obiectivul principal al acordului este să dea posibilități de pescuit vaselor europene în zona de pescuit uh, a Madagascarului și să consolideze uh, cooperarea între Uniunea Europeană și Madagascar, creând astfel un cadru uh, de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici durabile pentru pescuit și pentru explorarea uh, resurselor haleotice în mod sustenabil și rațional um, în aceste zone. În ceea ce privește consecințele bugetare, acestea sunt de 602 um, 602 um, milioane de euro până în 2018 și uh, nu întâmpinăm probleme uh, deosebite, deci uh, eu sper să putem da un aviz favorabil Comisiei pentru pescuit pentru acest dosar. Cine dorește să intervină pe acest subiect? Monsieur Taron. Domnul Taron are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Verzilor uh, susține recomandările pozitive ale raportorului nostru, dar uh, doresc să vă propun să introducem o trimitere uh, invitând Comisia să raporteze Parlamentului și Consiliului în legătură cu implementarea programului pentru dezvoltarea sectorului piscicol din Madagascar și să facem și o evaluare expost la sfârșitul um, perioadei acoperite de protocol. Mulțumesc! Mi se pare interesantă și chiar uh, necesară propunerea dumneavoastră. Pardonnez-moi. Euh, je vous Bon. Donc, euh, me précise. Secretariatul precizează că în cazul acestor tipuri de acorduri uh, putem spune doar dacă suntem pentru sau împotrivă, nu putem să aducem amendamente. Putem eventual să introducem câteva considerente pentru a ne exprima dorința ca Comisia Europeană să ne spună și cum merge implementarea dar nu putem să prezentăm amendamente, deci uh, nu este necesar să vorbim despre vreun termen de depunere a amendamentelor. Deci puteți aduce amendamente, dar ele nu vor fi luate în considerare. Nu merită. Pierd du <laughs> nu merită așadar să pierdeți timp. Mă bucur că este clar. Îi dau acum uh, cuvântul domnului Fernandez, care va continua pe celălalt subiect al uh, pescuitului. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre un uh, protocol care a fost deja ratificat de negociatorii în august 2014, după ce Consiliul și-a exprimat, uh, și-a dat acordul și Comisia a început negocierile cu capul verde pentru a renoi acordul de parteneriat uh, în sectorul pescuitului. Protocolul încearcă să respecte recomandările oamenilor de știință și uh, cele ale um, Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic. Există implicații bugetare pentru 4 ani, 2015-2018, 792 de milioane de euro, inclusiv cheltuielile administrative. E vorba de 250.000 de uh, de euro de contribuție financiară în, pe o perioadă de patru ani. Acesta reprezintă Uh, o contribuție importantă. 265.000 de euro în primii doi ani și 250.000 uh, de euro în următorii doi ani. Acest lucru este în conformitate cu obiectivele politicii import, uh, internaționale de pescuit și cu politicile capului verde. Eu propun să dăm aviz favorabil pentru că acest protocol să poată merge înainte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor. Deschid dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? Domnule Taro, aveți cuvântul. Îmi pare rău că încalc regulile de procedură și fac amendamente, aduc amendamente la un raport, dar grupul verzilor are uh, dubii foarte importante atunci când e vorba de introducerea, în legătură cu introducerea pescuitului de rechini în acest protocol. Nu știu dacă, conform procedurii noastre, acest uh, amendament poate fi acceptat sau nu, dar noi uh, suntem obligați să ne opunem acestei idei. În urmă cu 15 ani uh, am pescuit și eu în insula Capului Verde, a fost grozav, dar vă rog să nu includeți acest lucru în protocol. Monsieur Torvalds? Thank you, Mr. Domnul Torvalds, mulțumesc, domnule președinte. În Comisia pentru Pescuit am avut o discuție îndelungă, îndelungată în legătură cu uh, rechinii. Colegul nostru, Taran, trebuie să înțeleagă că nu aici uh, este momentul să discutăm acest lucru. Ar trebui uh, să-i să-l, să-l felicităm pe raportor pentru că echipa portugheză a câștigat împotriva Bayern München ieri. Dans le genre, le Barça a battu le PSG hier soir. Hier Barça a battu Paris Saint-Germain hier. C'était l'aller. Euh. Il y aura un match retour. A fost doar primul meci, urmează și returul la Paris. Vedem atunci. Înțelegeți că pentru acest tip de raport, rapoarte nu putem să facem decât să votăm pentru sau împotrivă nu putem să nuanțăm în niciun fel uh, textul acordului. Până când și doamna um, Georgieva pentru uh, a ne face o comunicare în legătură cu planul um, de plăți, voi, aș, voi profita de acest uh, timp care ne rămâne pentru a vă prezenta raportul pe care mi l-ați încredințat în legătură cu uh, îmbunătățirile ce pot fi aduse potențialului tratat de la Lisabona. Este vorba despre un proiect de aviz pe care îl supun atenției dumneavoastră. Tratatul de la Lisabona nu este implementat decât parțial uh, în domeniul bugetului. Acest lucru se datorează faptului că nu există resurse proprii. De aceea propun să invităm uh, Consiliul European să aplice articolele 48.7 al tratatului uh, Europene și articolul 312 din uh, normele de punere în aplicare și să avem unanimitate la, urmă, la adoptarea următorului regulament privind uh, cadrul financiar multianual. Consiliul European nu uh, are um, capacitatea de a exercita funcții legislative. Acest lucru este uh, exprimat foarte clar în articolul 15.5 din tratatul privind Uniunea Europeană și îmi pare rău că atunci când am adoptat uh, CFM-ul 2014-2020 uh, Consiliul a intervenit în conținutul programelor finanțate de la bugetul uh, european, ignorând prerogativele Parlamentului European. Bugetul trebuie să se bazeze, se bazează pe bugetele naționale și nu pe resurse proprii veritabile, așa cum uh, se prevede în tratatele um, europene încă de la tratatul de la Roma. Eu aș dori să cer Consiliului să revenim la litera și spiritul tratatelor. Cred că trebuie să denunțăm faptul că se, se tot întârzie la plata angajamentelor pentru că uh, nu sunt suficiente creditele de plăți. Bugetul uh, european este, uh, are de suferit uh, ca urmare acestor lucruri din, pentru că se încarcă articolul 310 și 323 din tratatul privind înființarea Uniunii Europene, funcționarea Uniunii Europene. Am încercat să ajungem la o conciliere pentru că nu s-a ajuns la niciun acord uh, Nu s-a soldat cu niciun acord, nici concilierea, s-a ajuns la un dialog tripartit, însă iată că tot ni se acumulează facturi pe care trebuie să le plătim. Și despre asta vom vorbi cu doamna Georgieva. Utilizarea bugetului european ca garanție la împrumuturile de pe piață pentru anumite instrumente, precum mecanismul de uh, susținere financiară și balanța de plăți, mecanismul european de stabilitate financiară și instrumentele de politică externă, pe cum garanția BEI sau asistența macrofinanciară, duc la o situație de îndatorare care contravine principiului echilibrului bugetar consfințit prin tratat. Trebuie să nu uităm că, deși practicile actuale sunt diferite, tratatul prevede posibilitatea adoptării unui CFM pe 5 ani și nu pe 7 și Uh, trebuie să cerem ca pe viitor CFM-urile să se poată adopta uh, în conformitate de mandatele parlamentare, deci pe perioada de 5 ani. Trebuie să fim convingători pentru că președintele Comisiei a lăsat de înțeles cât se poate declar că pe mandatul uh, dumnealui nu are nicio intenție de a propune vreo modificare de tratat. Așadar, trebuie să încercăm să folosim cât se poate de bine potențialul tratatului de la Lisabona. J'ouvre le débat. Monsieur Donano Domnule Donano, aveți cuvântul. Domnule președinte, sunt de acord cu uh, dumneavoastră în legătură cu ce spuneți despre contribuțiile naționale și uh, în legătură cu faptul că trebuie să avem resurse proprii. Aveți uh, toată susținerea mea. Totuși, nu sunt un mare specialist al tratatului de la Lisabona, dar mă întreb dacă Europa are capacitatea de a împrumuta uh, uh, bani fără să um, trebuiască să facă foarte multe modificări. Pentru a finanța planul Juncker uh, s-au cheltuit multe fonduri pentru amenajarea clădirilor din Bruxelles. Deci aș vrea să ne gândim și la acest aspect, deși, repet, nu sunt un expert. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord și eu cu comentariul făcut de dumneavoastră. Documentul care ne-a fost prezentat conține elemente care vizează planul de plăți și care urmează să aducă bugetul Uniunii Europene într-un uh, echilibru sustenabil. Această situație este decisivă, însă nu numai pentru realizarea și redactarea unui plan pentru perioada viitoare, ci și în vederea întreprinderii și uh, luării unor măsuri, astfel încât să se evite situații neplăcute pe viitor. Există mulți factori care au fost menționați referitoare la perioada 2013 uh, și anii următori, însă uh, nu toate uh, vor afecta bugetul Uniunii Europene în aceeași fel. 2015-2016, aici vorbim despre o perioadă de phase-out, iar planul de plăți ne oferă oportunitatea de a um, beneficia de un management al plăților mai bun pe viitor. Unul dintre puncte are legătură cu implementarea politicilor de coeziune și are influență asupra vârfurilor și, uh, de asemenea, se referă și la implementarea rapidă a programului într-o etapă timpurie în cadrul perioadei de programare. Cred că putem să ne gândim la încă o șansă care ar putea să fie discutată într o într-o formă corespunzătoare și uh, mă refer aici la posibilele schimbări în abordarea cadrului financiar multianual în sistemul actual. CFM-urile actuale sunt redactate odată la șapte ani și se încheie abrupt. Am putea să ne gândim la introducerea unui sistem uh, progresiv, astfel încât fiecare CFM să aibă o durată similară, însă următorul CFM să acopere parțial și o perioadă din CFM-ul anterior. În felul acesta s-ar putea contribui la atenuarea vârfurilor care există în mod natural și de asemenea a, a perioadelor descendente. Au fost prezentate multe propuneri în document, nu doresc să le menționez, însă consider că implementarea corectă adecvată a unor astfel de măsuri trebuie să ducă la evitarea celor mai frecvente probleme cu care ne-am confruntat în trecut. Așa cum s-a întâmplat la sfârșitul anului 2014, chiar și aici la noi la Comisia pentru Bugete. Sper ca pe viitor să nu mai întâmpinăm astfel de probleme. Mulțumesc! Salut l'arrivée de Madame la vice-présidente euh, Georgieva. L'invite à s'installer. Mulțumesc frumos. O salut pe doamna Georgieva care a venit aici, însă înainte îi dau cuvântul. Mulțumesc, voi încerca să fiu cât se poate de succint, uh, domnule președinte. Avizul dumneavoastră este valoros, conține elemente importante. Scurtarea CFM-ului uh, la perioada mandatului Parlamentului consider că ar fi un uh, pas înainte important și ar sparge unanimitatea cu privire la deciziile uh, referitoare la CFM și acesta ar fi un pas înainte. Cu toate acestea, în calitate de Parlament, cred că trebuie să oferim un aviz care nu numai să susțină opinia Parlamentului nostru, ci și a grupurilor care îl formează pentru că am impresia că la un moment dat ne lipsește o analiză împărtășită, nu numai aici, la Parlament, ci și la Consiliu. Cred că plățile și restanțele la, de plată ne arată că Parlamentul este conștient, dar și Consiliul devine tot mai conștient de problemele pe care le avem. Și cred că trebuie să reușim să depășim acest moment. Sigur că este important uh, să avem resurse proprii, însă trebuie să ajungem la un consens și uh, vreau să mă refer la grupul Monte care uh, s-a referit la aceste resurse. Este singura modalitate de a ajunge la consens și de a împărtăși o analiză a problemelor. Apoi, câteva observații finale. Cred că există anumite șanse pe care le avem existat un seminar pe bugete și uh, cred că și acolo au fost vehiculate niște idei pe care am putea să le adăugăm acestui aviz. De exemplu, un multigrup pentru cadrul financiar multianual. Aceasta a fost o sugestie făcută la acest seminar pentru bugete și, de asemenea, am putea să analizăm și o altă posibilitate, să discutăm situația cu care ne confruntăm în prezent este foarte important să descoperim unde găsim banii. Trebuie să discutăm despre EFSI și să vedem unde putem găsi banii. Aș vrea să purtăm această discuție la comisia noastră, pentru că este o dilemă importantă cu care ne confruntăm în mod frecvent. No, Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule președinte! Tur. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului, mulțumesc pentru propunerile care au fost făcute. Cred că este foarte important uh, să consolidăm legitimitatea democratică și cei noi aleși, noul Parlament, noua Comisie, aceștia trebuie să aibă un drept de uh, co-decizie, co-exprimare. Este foarte important ca flexibilitatea să fie de asemenea garantată și ceea ce este de asemenea important, ce femeul să fie flexibil. Și unanimitatea este deosebit de importantă. De aceea vreau să vă mulțumesc pentru acest raport. Este important de asemenea ca statele membre să acționeze, iar un stat membru are posibilitatea să blocheze uh, decizii foarte importante și ar trebui să ne punem întrebarea dacă această unanimitate este cu adevărat necesară pentru că se poate ajunge la anumite tipuri de șantaj, mai ales în contextul CFM-ului. Iar acest cadru este foarte important pentru cetățeni, pentru viața acestora, pentru creșterea economică și pentru situația ocupării în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Am să închid acum dezbaterea. Foarte pe scurt, dacă ne uităm la bilanțul Uniunii Europene, avem aproape 100 de miliarde de euro pentru aprovizionarea fondurilor de garantare, garantarea făcută de Uniunea Europeană în cadrul bilanțului de plăți pentru diferite state. Trebuie să clarificăm și situația imobiliarelor. Unul din magistrații de la Curtea de Justiție ne-a explicat că uh, La Luxemburg, de exemplu, Curtea de Justiție vrea să vină în ajutorul Uniunii Europene tocmai în această privință și fiecare stat membru trebuie să aibă conturile publice, transparente, care să arate o imagine fidelă a realității situației din fiecare țară. Acum vom vorbi imediat despre planul de plăți, pentru că doamna Georgieva este aici cu noi în această dimineață. Trebuie să facem totul pentru o mai bună gestionare a acestor plăți și trebuie să simplificăm lucrurile. Pentru că este evident că dacă revizuim programul în fiecare nou cadru financiar, avem de a face cu același tip de ciclu. Un an, doi, ne ocupăm doar de asta, investițiile întârzie și apoi grăbim totul în următorii ani. Așadar, trebuie să optimizăm acest ciclu pentru a evita șocurile și, bineînțeles, impactul negativ asupra creșterii și a locurilor de muncă. Comisia caută posibilități de credit în operațiuni supranaționale, ceea ce nu face obiectul sumelor redistribuite către statele membre. La Forul European de este și scopul Fondului European de Investiții Strategice. e vorba de alocări la nivel supranațional, nu la nivel național. În cadrul seminarului vom avea și un debriefing și, domnule Fernandez, vă mulțumesc pentru precizările făcute. Amendamentele la acest proiect de opinie, trebuie depuse până pe 2 aprilie și vom vota pe 6, 7 sau pe 26 mai. Îi mulțumesc doamne vicepreședinte Georgieva <coughs> pentru această prezentare asupra angajărilor foarte clare care au condiționat acordul de conciliere pentru proiectul de buget 2016 și proiectul de buget rectificativ 2014, astfel încât să avem un plan foarte clar de închiderea a conturilor. Mulțumesc încă o dată că sunteți astăzi cu noi. A, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep cu observația asupra votului de ieri, asupra proiectului rectificativ de buget 1, le mulțumesc raportorilor, doamna Toman și domnul Fernandez și dumneavoastră, domnule președinte, pentru viziunea foarte clară pe care ați inspirat-o Parlamentului, astfel încât acest proiect rectificativ de buget a fost votat. Am să vă spun acum câteva cuvinte despre planul de plăți. E un, o parte, componentă foarte importantă din acordul pentru bugetul de anul acesta, și așa cum veți vedea în prezentare, ceea ce am făcut până acum e foarte important și ar trebui să repetăm acest gen de acțiuni la intervale regulate. Pentru că, astfel, avem un semnal de avertizare înainte ca problemele să devină prea grave. Îmi cer scuze încă de la început sunt câteva modificări în prezentarea pe care o am eu aici și cea pe care o aveți dumneavoastră în mapă, așa că poate e mai bine să urmăriți ceea ce spun, pentru că, repet, documentul din mapă nu este identic cu ceea ce am să prezint acum. Mă pregăteam azi dimineață și am rearanjat câteva idei. Am să încep cu câteva definiții. Ce înseamnă aceste plăți restante? Apoi am să vă vorbesc despre tendințele din anumite capitole, acțiunile pe care trebuie să le facem și, bineînțeles, am să trag și câteva concluzii. Aș vrea să vă ofer o imagine de ansamblu, dar bineînțeles că mă interesează și reacția dumneavoastră. Vom începe așadar cu definițiile. Ce înseamnă aceste plăți restante? înseamnă cererile de plată valabile și încă neplătite la finalul anului. Ce includem aici? Toate cererile de plată care încă nu au fost închise sau cheltuielile justificate, plătite deja prin sumele alocate pentru prefinanțare. Ce înseamnă restante normale? Cererile care au fost primite prea târziu pentru a fi procesate în, în timpul anului, precum și perioadele de suspendare sau întrerupere, ce înseamnă restanțe anormale înseamnă cererile de plată neplătite pentru că nu au existat bani suficienți sau credite de plată. Știm că linia bugetară 1B a creat cele mai multe probleme. O cauză evidentă a problemei este următoarea faptul că se primesc noi cereri de plată pe parcursul anului și în, mo- în momentul în care ajungem spre finalul perioadei de programare, cererile de plată devin din ce în ce mai numeroase și am avut un vârf în 2013. Apoi, numărul lor a scăzut, însă, în... de data aceasta, cererile de plată au fost, de fapt, mai numeroase, spre deosebire de ce se întâmplă de obicei. Și știm de ce s-a întâmplat acest lucru, în primul rând și pentru că noi nu am fost pregătiți pentru această situație. Celelalte două elemente pe care le vedeți în grafic, cererile primite în ultimele 10 zile calendaristice ale anului, așa cum v-am spus, numărul lor a cerut, a crescut, însă vedeți de asemenea și nivelul de suspendări și perioada de întrerupere. Vedeți că acestea par să crească artificial. Am avut o creștere în 2014, dar în anul acela am avut oricum un volum mai mare de plăți în general. Așa că nu putem spune că a fost neapărat un factor decisiv. Trecem mai departe. Și vedem cum am ajuns ca la sfârșitul anului 2014 să avem 23, scuze, 24,7 sunt plăți care au rămas din anii anteriori. 23,4 în noiembrie-decembrie și 52,9 în ianuarie-octombrie. Ceea ce înseamnă în total 44% din toate cererile de plată primite în 2014. Apoi am avut credite de plată autorizate, 46,6% și apoi consolidările în credite de plată, doar 5 miliarde din fericire. Așa cum v-am spus, la finalul anului 2014 aveam plăți restante de 24,7. Ce ne așteptăm să se întâmple în viitor? Informațiile pe care le-am primit de la alte state membre arată că în 2016 ne așteptăm să primim 3,5 milioane de euro, adică 95% din sumele alocate în programe. Restul de plăți restante vor fi plătite până în 2017. În 2015, conform previziunilor, ne așteptăm la 35 de miliarde de cereri de plată și apoi în 2016 încă 3,5 miliarde. Apoi, în 2017 și 2019, restul de 5% de plăți restante vor trebui plătite. Necunoscută aici o reprezintă sumele dezangajate pe parcursul anului și uh, perioada de închidere a conturilor. Conform bugetului autorizat pe anul acesta, 2015, ne așteptăm ca la finalul acestui, acestui an plățile restante să scadă până la 20 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă și un semnal de avertizare important, și anume că bugetul pe 2016 ar trebui să includă 23,5 miliarde de euro pentru a acoperi plățile restante din 2015, astfel încât în 2017 să nu mai avem plăți restante decât de 2 miliarde. Deci asta e ceva ce trebuie să includem în bugetul 2016. E foarte important să avem suficiente credite de plată pentru implementarea adecvată a programelor 2014-2020, astfel încât să nu amânăm pur și simplu problemele de anul acesta pentru următoarea perioadă financiară. Și veți avea propuneri în acest sens în proiectul de buget 2016. Iată o imagine care arată cum vedem tendințele în perioada care au fost tendințele în perioada 2007-2013, estimările noastre arată că în 2016 că eh, resta, plățile restante anormale nu vor mai fi o problemă, însă doar cu condiția să avem un buget aprobat pe 2016. Acum ajungem la linia bugetară 2, și anume fondul de Fondul European de Garantare Agricolă, aici nu au existat plăți restante. Dezvoltare rurală, iarăși, nu avem plăți restante, însă e un risc de plăți restante în 2015. Trebuie să lucrăm foarte îndeaproape cu statele membre pentru a evita această problemă. În Fondul European pentru Pescuit, aici ne așteptăm ca plățile restante să scadă la do sfârșitul 2013 am avut 434 de milioane, anul trecut 331 de milioane și am vrea să vedem o eliminare gradată a acestor plăți restante până în 2016. Linia bugetară 1A, aici am luat anumite măsuri ceea ce bineînțeles e responsabilitatea noastră la comisie, astfel încât am scăzut plățile restante până la finalul anului și astfel am micșorat și volumul dobânzilor pentru plăți întârziate, ceea ce după mine e un obicei foarte nesănătos. Însă există și un efect negativ și anume creșterea creditelor de angajament restante. Așadar, trebuie ca în viitorul apropiat să stabilizăm situația în această linie bugetară. Linia bugetară numărul 4. Aici avem mai multe instrumente multianuale și mulțumesc din nou Parlamentului pentru că am luat măsuri de precauții foarte sănătoase, de exemplu, am făcut un echilibru între creditele de angajament și plăți. Dacă ne uităm la instrumentele pentru dezvoltare, acolo vedem că nu am avut alocări suficiente și măsurile pe care le-am luat nu au putut totuși să evite creșterea plăților restante aici. Vă sugerez să mergem mai departe, pentru că Următorul slide e foarte grăitor. Vedem aici că la linia bugetară 1A urmează aceste tendințe, mai încet, dar constant. Avem însă o problemă la linia bugetară 4 și dată fiind situația la nivel global, mă aștept ca această problemă să persiste. Atunci când discutăm bugetul pe 2016, trebuie să fim foarte conștienți că nu putem pur și simplu să urmăm procedura obișnuită, să tăiem cele două linii bugetare care nu ajung direct în buzunarele statelor membre, pentru că dacă facem asta, riscăm să subminăm probleme foarte importante pentru oamenii pe care îi sprijinim și care la rândul lor sunt importanți pentru securitatea noastră. Ieri iarăși s-a spus am păstrat un minut de tăcere pentru refugiații din Siria care încearcă să pătrundă în Europa. Așadar, trebuie să intensificăm eforturile pe aceste linii de dezvoltare pentru a tăia răul din rădăcină, acest rău care continuă să crească. Cum spuneam, e foarte important pentru politica noastră de securitate. Am să trec mai departe Iată ce am învățat din activitățile făcute până acum și am să mă refer la gestionarea activă a plăților. Foarte pe scurt, nu mai putem să lăsăm plățile să se autoprogrameze. Trebuie să le gestionăm. Asta am făcut acum și vom continua să facem în viitorul apropiat. Trebuie să planificăm, să programăm creditele de angajament pe parcursul anului, să grăbim procesul de plată, să grăbim procesul de recuperare a plăților necuvenite, să reducem procentele acordate pentru pe finanțare. Mai de mult, aceste procente erau de aproximativ 40%. Dacă bugetele erau suficiente, ajungeam la un nivel de 80-85% pentru toate organizațiile. Însă nu toate organizațiile sunt la fel, poate anumite organizații mari au nevoie de aceste prefinanțări, dar nu și cele de dimensiuni reduse. Așadar, trebuie să gestionăm mai bine aceste bugete de prefinanțare. Am mai luat două măsuri și anume am folosit mult mai adecvat termenul maxim de plată și am amânat cererile de plată pentru licitații și contracte conexe. Câteva concluzii din ceea ce am făcut până acum. Încotro ne îndreptăm. Iată, încercăm să obținem o scădere a volumului de plăți restante. Știu că mă repet, însă putem face acest lucru doar dacă avem un buget aprobat pe 2016. Un buget prudent nu înseamnă un buget enorm, dar el trebuie să fie aprobat ca să putem face ceea ce ne-am propus și pentru a elimina treptat plățile restante anormale. Cred că e un bun punct de plecare pentru ca cele trei instituții să ajungă la un acord în privința acestui buget pe 2016. Cum spuneam, avem nevoie de un buget care să ne permită reducerea plăților restante, dar care să ne și ajute să eliminăm complet situațiile neplăcute din linia bugetară 4. am tras mai multe învățăminte de aici, și anume, acordul pe proiectul de buget rectificativ 3 este foarte important și vă mulțumesc pentru că ați fost consecvenți, pentru că ați lucrat alături de noi. Altfel am fi într-o situație care să nu ne permită să normalizăm aceste plăți restante. Apoi, Gestiunea activă a acestor plăți, pusă în aplicare de comisie, ne-a permis să reducem impactul negativ. Vom menține aceste măsuri atât de mult cât este nevoie, după mine asta înseamnă pentru totdeauna, pentru că sunt convinsă că ne vom confrunta cu aceste probleme și de aici înainte. Apoi, numărul 3. Trebuie să punem în aplicare politica de coeziune foarte rapid pentru a eficientiza ciclul. Trebuie să lucrăm împreună cu statele membre pentru ca ele să poată să absoarbă mult mai ușor fondurile disponibile. Apoi, creditele de plată autorizate trebuie să fie suficiente Mă bucur să vă pot spune că este ceva ce deja suntem în curs de a pune în aplicare. Ne îmbunătățim capacitatea de a verifica în mod regulat aceste tendințe pentru a preîntâmpina problemele cât mai devreme posibil, înainte ca ele să ajungă la un nivel foarte grav. Vă mulțumesc încă o dată pentru activitatea noastră comună Aștept întrebări și comentarii din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Si, madame la vicepreședinte. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte, pentru prezentarea acestui plan de plăți. care ne face să ne gândim că în 2016 vom ajunge la două, o sumă de 2 miliarde, ceea ce este destul de rezonabil. Poate că cele 21 de miliarde reportate din 2014 sunt o contribuție la plata angajaților. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc, domnule comisar. Își permite tener. Mă bucur că în sfârșit avem ocazia să avem o imagine de ansamblu cu adevărat clară referitoare la ceea ce se întâmplă cu aceste arestante. Pentru că știți foarte bine că de la ultimul mandat uh, am solicitat uh, mereu să se găsească o soluție la problema acestor plăți restante. Și acum cel puțin uh, beneficiem de baza pe care putem să lucrăm în continuare. Bun, ce se întâmplă? Am senzația că este un fel de inventar, un fel de instantaneu al realității. Nu știm însă ce va urma pe viitor. Pentru că în anul 2016 nu se poate să mai existe restanțe multe din anii trecuți. Majoritatea restanțelor vin din politica de coeziune și vorbim aici de un N plus 1 sau N plus 2, uh, referitor la care ar trebui să avem facturi mult mai mici în viitor. 2016 ar trebui să fie ultimul an în care să ne mai confruntăm cu probleme referitoare la aceste restanțe. 2015-2016, în acest an trebuie să uh, profităm de timpul pe care îl mai avem astfel încât să stabilizăm situația cu privire la restanțe. Dar, așa cum s-a spus și ieri, atunci când s-a vorbit despre acest grad financiar, există anumite puncte care au fost aduse pe ordinea de zi care m-au îngrijorat, pentru că ele se referă la perioada 2017-2019. De aceea mă gândesc la CFM-ul actual și la partea de plăți o parte care a fost mai mică decât erau angajamentele. Acesta este un lucru obișnuit, însă implementarea, exploatarea acestor programe este în acest moment foarte ridicată. De aceea este posibil ca acum să înregistrăm o abatere între uh, creditele de plată și cele de angajament. Însă, restanțele din 2013 trebuie să fie plătite. Vorbim aici despre 20 de miliarde de euro vorbim despre mii de milioane, deci despre miliarde de euro, ca și cum nu ar fi nimic. Însă, acestea sunt cifre importante și trebuie să luăm bani din cadrul financiar și ar trebui să facem acest lucru încă de la începutul cadrului financiar. Acum uh, tergiversăm uh, implementarea anumitor programe într-o oarecare măsură și astfel și plățile dintr-un anumit an. Dacă în 2016 am putea vorbi despre o oază în deșert, atunci, uh, în ceea ce privește această întrebare, lucrurile poate că ar fi puțin altfel. A ocurit în el fut. Însă nu știu ce se va întâmpla pe viitor și nu știu ce propuneri, la ce propuneri ne putem gândi pentru a anticipa ce se va întâmpla pe viitor, pentru că știți ce se întâmplă la sfârșitul cadrului financiar multian în general. Se poate prevedea foarte ușor ce se va întâmpla și la sfârșitul acestui CFM. Sunt multe chestiuni care mi atrag atenția um, foarte mult. De exemplu, am plătit 3 milioane de euro amenzi pentru întârzieri la plată. Într-adevăr, când e vorba de 350.000 de euro, 300.000 um, nu pare o sufră foarte mare. Dar totuși, vorbim foarte mult despre planul Juncker și dacă Parlamentul vine cu o propunere pentru a crea un fond de garanție și acest lucru uh, face să, ca finanțele Uniunii Europene să-și piardă credibilitatea, atunci nu cred că este bine. Cred că acest lucru reprezintă o bilă neagră uh, în dosarul bugetului uh, european. Nu ne putem uh, permite să avem întârzieri la plată la categoria 4. Situația actuală a politicii exterioare, exterioare arată că lucrurile se pot uh, înrăutăți foarte mult. Uh, se spune că, din punct de vedere bugetar, trebuie să fim prudenți când abordăm problema uh, conturilor. Trebuie să lucrăm cu ce avem, e adevărat. Însă, trebuie să fim foarte atenți uh, și să știm bine ce trebuie să facem, pentru că nu dorim să se contravină deciziilor politice pe care le ia Parlamentul European ne facem, ne luăm, luăm angajamente și ele trebuie plătite, lucrurile nu trebuie să se facă invers. Nu trebuie să plecăm de la plățile care se fac și să vedem dacă ele pot sau nu uh, să îndeplinească angajamentele. Trebuie să avem uh, ca prioritate să nu întârziem uh, niciodată programele pentru că nu avem uh, fondurile suficiente pentru a le pune în aplicare. Mulțumim uh, pentru eforturile dumneavoastră, dar ca întotdeauna, uh, ca niciodată nu suntem nici acum satisfăcuți. Trebuie ca pe viitor lucrurile să facă mai bine. Mulțumesc, domnul Mancare, cuvântul. Ďakujem, pán predseda. Ja by som na pani... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pe care doresc să o adresez domnului vicepreședinte al Comisiei Însă, în primul rând, doresc să îi mulțumesc uh, pentru că se preocupă de această problemă. Însă nu a cauzat această problemă, este o situație foarte complicată și sper că veți reuși să găsiți soluția adecvată. Însă, soluția, de fapt, este modificarea sistemului de finanțare ale Uniunii Europene, astfel încât să avem propriile resurse și să nu mai depindem de situația politică din uh, statele membre individuale. Și acum, referitor la întrebarea mea, acum câteva luni am avut aici, alături de noi, deputați naționali din Franța, din Spania și ei sunt activi și în administrațiile regionale din țările lor și se confruntă cu aceleași probleme. Nu își pot plăti facturile. De aceea ar trebui să ne punem întrebarea. Cine duce această povoară în statele membre? În anumite state membre este vorba despre statele însele. În altele, însă, spitalele sau administrațiile sunt cele care trebuie să facă aceste plăți și de aici urmările. De aceea ar trebui să ne punem această întrebare, iar fiecare țară ar trebui să ne spună care sunt problemele care uh, sunt astfel cauzate la ele în țară. Mulțumesc. Domnul Dupre. Domnul Dupre. Uh, oui, monsieur le président, uh, madame le commissaire. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare. Ea a fost deosebit de clară, didactică și foarte precisă. Prima mea întrebare este în aceeași linie cu cea a domnului Gardia Sabal. Uh, Credem că se va îmbunătăți situația în 2016, dar nu se spune nimic despre 2017, 2018 și 2019. Cred că în această tendință 2016 va fi excepția. Deci uh, ceva ne va scăpa la nivelul angajamentelor și la nivelul plăților. Nu cred că um, avem un fel de plan de rezolvare a neplăților, de epurare a uh, restanțelor, dacă îmi permiteți uh, această exprimare. Eu nu văd uh, niciun fel de plan de reglare de conturi aici. Cred că ați încercat, ați găsit o metodă destul de inteligentă pentru a mm, omogeniza un pic tendința plăților, dar nu cred că acest trend va dura până la sfârșitul uh, perioadei. Deci nu cred că restanțele vor uh, fi plătite omogen, nu cred că ele vor fi achitate. Nu știu cum puteți uh, gestiona decalajul dintre nivelul angajamentelor și nivelul plăților în funcție de resursele disponibile. Deci eu nu cred că există, de fapt, niciun fel de plan de reglare de conturi. Întrebarea este ce se întâmplă din 2017 până în 2019? Și mai am o întrebare despre care, la care m-am referit și în intervenția de ieri. ajungem mereu uh, în această situație pentru că la fiecare șapte ani plecăm de la zero. Aș vrea să știu dacă aceasta este într-adevăr situația, uh, metoda cea mai inteligentă. Uh, poate se mm, reînnoiește Senatul pe sferturi, pe treimi, Poate că pentru anumite tipuri de uh, programe ar trebui să facem ceva asemănător, adică să înceapă la momente diferite perioadele de reîmprospătare. Pentru că astfel am putea evita să ne regăsim de fiecare dată în situația în care suntem acum, adică să revenim la zero. Pentru că toate programele implică o anumită întârziere și un anumit termen la care încep și la care se prezintă facturile. Și de aceea ne trezim cu situație de yo-yo, în care suntem ba foarte sus, ba foarte jos. Vă întreb dacă acesta este o, un plan de uh, lichidare sau uh, o etapă provizorie a restanțelor. Mulțumesc, domnule Dupre. Domnul Fernandez. Eu crie sodară. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o salut pe doamna comisar și, de asemenea, să constat că se poate de clar, de asemenea, să subliniez că a încercat să găsească cu adevărat soluții. Încearcă să fie un partener al Comisiei pentru Bugete și să străduiește să găsească soluții la toate aceste probleme. Dar trebuie să încercăm să rezolvăm definitiv problema cu care ne confruntăm, pentru că vorbim mereu despre probleme tehnice. Aruncăm vina pe probleme tehnice, dar până la urmă vorbim despre voința politică a Consiliului, despre cauze politice și este un cadru ridicol, pentru că trebuie să spunem că trebuie plătit ceea ce trebuie plătit. Așa ceva nici măcar nu trebuie spus. Este ridicol. În mod normal nu ar trebui să spunem că cheltuielile la care ne-am angajat trebuie să fie și fă făcute, trebuie să fie și plătite. Și asta complet, integral și la timp eventual. Pentru că până la urmă este vorba despre credibilitatea Parlamentului European, care consumă multă energie pentru a se concentra pe această chestiune care nu ar trebui să fie o problemă pentru că există anumite angajamente pe care ni le-am asumat, anumite uh, plăți care ar trebui făcute, pentru că ne-am angajat la ele și nu ar trebui să existe probleme, iar angajamentele trebuie respectate. Angajamentele din cadrul financiar multianual trebuie respectate. Parlamentul, Comisia, toată lumea a căzut de acord asupra acestui lucru, chiar și Consiliul. Așadar, toate statele membre au fost de acord și nu putem să acceptăm pur și simplu ca rezolvarea acestor probleme să constea în amânarea anumitor programe. Nu se poate ca astfel să rezolvăm problema plăților, amânând programele noastre, implementarea acestora, să nu înceapă implementarea anumitor părți ale unor programe, părți importante. Acest lucru trebuie evitat în orice caz. Și, de asemenea, trebuie să discutăm despre prioritățile noastre. Bugetul 2016, acesta trebuie uh, stabilit. Avem aici priorități, ocuparea, uh, IMM-urile, implicare în domeniul educației, de asemenea, heading-ul 1A, unde este vorba despre cercetare și inovare. Nu putem uh, să uităm nici de solidaritatea internă sau externă, și, și acestea au legătură cu siguranța în interiorul Uniunii Europene. Și mai este și un alt aspect foarte important. Se spune că politica de coeziune este cea care se devină. Linia bugetară 1B. Pentru că ă, dacă aceasta nu ar exista, nu am avea probleme cu plățile. Însă nu este corect, pentru că rezultatele ele provin de la niște reguli care au fost ă, asumate, care au fost adoptate, iar politica de coeziune și chestiunea plăților rezultă de multe ori și din uh, cheltuirea cu succes a acestor bani. De multe ori sunt adoptate anumite cheltuieli referitor la care se speră ca acestea să nu fie făcute. Cel puțin așa am impresia. Iar faptul că acum avem aceste plăți și că ele au fost, uh, banii au fost cheltuiți bine, acest lucru ne arată că politica noastră are succes. Și nu trebuie să uităm că politica de coeziune înseamnă în același timp și inovație, înseamnă creștere inteligentă, cercetare, dezvoltare. Ne gândim mereu că politica de coeziune înseamnă doar uh, stimularea infrastructurii în anumite țări în care parțial nici măcar nu mai este nevoie de așa ceva. De multe ori ne gândim că politica de coeziune este cea care este vinovată de această situație, însă există reguli N plus 1, N plus 2, N plus 3 și nu trebuie să uităm un lucru. Ieri, de exemplu, am adoptat ca 21,2 miliarde de euro uh, să fie aprobate pentru anul 2015, apoi pentru 2016 și 2017, uh, cu posibilitatea ca acești bani să fie, după cum spuneam, transferați în următorii ani. Acest plan, noi sperăm ca acesta să fie implementat cu adevărat și să ducă la rezolvarea problemei fără ca creditele de angajament să fie uh, neglijate, fără ca programele asupra cărora am căzut de acord să fie neglijate. Pentru că dacă nu deschidem un program acum și nu oferim posibilitatea ca programul respectiv să fie implementat, atunci putem pur și simplu să spunem că programul nu are niciun sens și că nici măcar nu mai trebuie finanțat, poate fi blocat. Cu toate că am fi avut posibilitatea să progresăm într-un anumit domeniu. Acestea sunt îngrijorările mele cu care se confruntă mulți dintre noi și sper să putem găsi o soluție astfel încât să putem discuta eficient despre ceea ce ne preocupă. Avem priorități, dorim să implementăm programe și ceea ce ar trebui să fie cât se poate de normal să se plătească ceea ce s-a cheltuit. Deci, Faptul că trebuie să discutăm despre așa ceva, aceasta este marea problemă. Nu ar trebui să existe această necesitate de a discuta despre o astfel de problemă. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte, pentru faptul că sunteți astăzi alături de noi și că ne-ați explicat cum stau lucrurile. Ne-ați oferit câteva definiții importante și, de asemenea, ne-ați spus încotro se îndreaptă această călătorie și care sunt obiectivele noastre pe termen mediu. Însă, doresc să mă refer din perspectivă critică la toate aceste lucruri. Pentru că cred că au fost multe cuvinte spuse pur și simplu și am uh, avem așa o gândire idealistă, însă mie îmi lipsesc măsurile concrete la care trebuie să ne gândim și, de asemenea, cifrele concrete. Mă interesează, de exemplu, care este suma RAL pe care o considerați ca fiind finanțabilă în mod adecvat. Noi suntem Comisia pentru Bugete și la un moment dat va trebui să exprimăm și cifre. Trebuie să ne îndepărtăm de faptul că totul este ambigu și să spunem clar că dorim un buget durabil și fiecare poate să uh, interpreteze pur și simplu cifrele cum dorește. Nu, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Trebuie să spunem în ce măsură pot fi acum uh, diminuate facturile neplătite. Am uh, văzut statistica prezentată de dumneavoastră, de asemenea graficul. Din 2016 vor mai rămâne numai 2 miliarde de euro de plătit, sub formă de facturi neplătite. Însă cum ajungem la această sumă restantă? Pentru că, va trebui să spunem foarte rapid, dacă vor exista încasări crescute, ceea ce nu cred și dumneavoastră ați spus că nu sunteți de această părere, dar atunci uh, drumul nu poate să ne ducă decât uh, pe o direcție în care ne vom asuma mai puține angajamente de plată. Însă, acest lucru nu poate să meargă mână în mână cu declarații ale unor colegi care spun că o politică de succes constă la noi în uh, faptul că vor fi implementate multe programe. Sigur că aceasta este o politică de succes, Însă aceste programe, pe acestea trebuie să ni le putem și permite. Dacă nu avem banii pentru ele, atunci astfel de programe, cel puțin nu la această dimensiune, nu ar trebui să fie aprobate. Trebuie să privim imaginea de ansamblu și avem nevoie de afirmații clare, cu cifre clare, referitor la modul în care putem să ne atingem obiectivele. Pentru că altfel și acest CSM se va încheia și vom ajunge în aceeași situație. Vom înregistra aceeași evoluție, iar în final vom constata că toate dorințele noastre au fost în van, pentru că ele nu s-au îndeplinit. Mulțumesc, domnule Comel. Ce stat, je voudrais demander à ma... O voi invita acum pe doamna Georgieva. La ce oră, să ne spună la ce oră trebuie să plece pentru că mai sunt șase persoane care doresc să ia cuvântul și îi rog să fie foarte succinți. Domnul Lewandowski mai întâi. Mulțumesc, domnul comisar, pentru uh, această prezentare optimistă după uh, drama anul 2014 și cu uh, plafoanele mai joase cu 8 milioane. plecați de la premise destul de optimiste. Uh, dacă ne puteți arăta încă o dată slide-ul numărul 7. Acesta care se referea la linia bugetar, bugetară 1B 2015 și 2016. Cred că acesta este. Cred că este altceva, dar oricum în 2015 vă așteptați la o sumă de 30, la 30, de 35 de miliarde Cred că estimarea dumneavoastră de 3,5 miliarde nu este conformă cu ultimele previziuni, care arată de fapt 18 milioane pentru 2016. Aceasta este ultima previziune a Comisiei. Da, cred că dacă aveți în vedere procentul 95%, sumele trebuie să fie ceva mai mari. S-a modificat și CFM-ul și cred că ce ne arătați dumneavoastră e o variantă destul de optimistă, totuși vă doresc uh, tot succesul din lume. Rămâne în continuare problema anilor ce urmează, lui 2016, și mă aștept ca în 2018, 2019, 2020 să avem uh, o perioadă foarte tensionată, așa cum s-a întâmplat și la sfârșitul uh, CFM-ului anterior. Mulțumesc, domnul Tang are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnul Georgieva, mi-ar plăcea să um, am o intervenție pozitivă, dar am și câteva critici. În general, ați spus accentul pe răspunderea statelor membre, dar și a dumneavoastră, adoptând o abordare a managementului activ. În același timp, așa cum s-a spus deja, trebuie să facem proiecții uh, și dincolo de 2016. Aceasta este problema cu care se uh, confruntă mereu Comisia. Datele pe care le prezintă nu sunt întotdeauna fiabile. Este această cifra corectă? Se va schimba dacă se mai fac plăți, dacă se mai, mai vor mai exista alte crize pentru plăți, se va reduce nivelul restanțelor? Țin minte că anul trecut aveam nevoie de o cifră mai mare pentru a stabiliza uh, plățile. Anul acesta văd că e o scădere. Deci e destul de uh, confuză situația. Aș vrea să nu faceți doar proiecții, ci să comparați și un grad de, secur- de securitate, de certitudine uh, lucrurilor pe care le spuneți. Credeți că slide-ul dumneavoastră arată realist creditele pentru plăți sau uh, credeți că suma se va schimba după negocieri? În această prezentare nu uh, v-ați uh, ocupat deloc de problemele fundamentale care generează restanțele la plată. Aș vrea să analizați problema nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere structural și organizațional. Pentru că așa puteți câștiga încredere. Mulțumesc, domnule Tang. Domnule Toma are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Georgeva, pentru uh, optimism și pentru faptul că sunteți atât de sârguincioasă la Parlamentul nostru. Mă bucur că ați revenit uh, să ne vedeți, pentru că, așa cum au spus uh, și colegii mei, ceea ce ne-ați prezentat până acum nu este suficient. Există și o chestiune pe care nu o înțeleg. Ne-ați explicat în documentul dumneavoastră că în 2016 vom vedea o uh, cădere foarte pronunțată a datoriei. În fine, acesta este un cuvânt tabu, dar este totuși o scădere. Cum uh, vă explicați această cădere? Pentru că vom uh, plăti angajamentele din CFM-ul 2007-2013 cu uh, linia bugetară din CFM-ul 2014-2020? Aceasta este prima întrebare. Sau uh, veți uh, elibera foarte multe bileuri, birouri și veți avea foarte multe veți face foarte multe schimbări și acest lucru uh, vă va permite să nu plătiți facturi? Pentru că la sfârșitul fiecarei perioade financiare se observă o concentrare foarte mare. Așa gândim noi bugetul. Nu pe bază de bugete anuale, ci pe cadre financiare multianuale. Trebuie să ne anticipăm plățile pe o perioadă mai lungă. Știm că există decalaje de creștere, printre care și cele pe care am uh, votat noi ieri, știm că facturile de fapt ne vor veni între 2017 și 2020. Deci dacă dorim într-adevăr să vorbim despre lichidare, despre plată și despre o strategie, trebuie să avem o viziune de ansamblu. Spuneți că nu putem fi optimiști decât dacă bugetul pe 2016 este rezonabil. Eu vreau să vă spun că în 2016 trebuie ca bugetul să înregistreze lichidările uh, de conturi. Nu trebuie să fie un uh, buget rezonabil, ci trebuie să rezolve problemele, să le abordeze și să le rezolve. Domnul Tolvaț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Georgeva, este întotdeauna o plăcere să vă ascultăm, chiar dacă informațiile pe care ne le furnizați nu sunt la fel de plăcute. M-a deranjat foarte mult cifra de la linia bugetară 4, pentru că acest lucru ne arată că noi uh, predicăm ce trebuie făcut, dar uh, nu avem fondurile pentru a o face. Ar fi interesant să avem și o listă detaliată, o defalcare a cifrelor de la uh, linia bugetară 4. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Marci, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că veniți la comisia noastră și uh, aveți acest angajament personal de a uh, ne ajuta să rezolvăm această problemă care a devenit una politică. Din punctul meu de vedere, răspunderea politică se află la nivelul Consiliului European. Dacă spun că s-a găsit uh, o soluție, de fapt vreau să spun că avem jumătăți de soluție pentru a rezolva situații de urgență. Însă, astăzi trebuie să încercăm să găsim soluții durabile. Eu sunt membru al Comisiei Regii, deci uh, mă interesează foarte mult acest subiect. Știm că pentru perioada de programare 2014-2020 um, putem să ne confruntăm cu aceeași problemă. Deci avem nevoie de soluții durabile. Trebuie să ne adresăm Consiliului, pentru că avem pentru că mereu este în suspans problema resurselor uh, proprii dar dacă se rezolvă problema resurselor proprii care este rămasă în uh, suspensie la Consiliul, rezolva și problema plăților. M-am bucurat să ascult observațiile dumneavoastră legate de uh, fluxurile migratorii și de sigur, siguranța granițelor și ajutorul pentru dezvoltare. Parlamentul European uh, va lua măsuri pentru că aceste uh, credite de plată să fie uh, menținute pentru că ele sunt într-adevăr necesare. la li. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar, vreau să vă felicit în primul rând pentru eforturile depuse. Vă descurca foarte bine. Noi am avut întotdeauna o cooperare foarte bună cu dumneavoastră. avem acum probleme serioase ce trebuie rezolvate, iar acest plan de plăți ne oferă o perspectivă pozitivă pentru perioada următoare și ne oferă ocazia de a trage învățăminte în legătură cu administrarea bugetului pe viitor. Aș vrea să adaug ceva la intervenția domnului Depre. Pentru a evita fluctuațiile, trebuie să acționăm la nivel politic de coeziune. <clears throat> Trebuie să luăm măsuri pentru a nu ne confrunta la nesfârșit cu aceeași, același tip de situație. Și vreau să vă întreb care este opinia dumneavoastră, cum putem schimba abordarea CFM-ului în sistemul actual CFM-ul se discută pe o perioadă de șapte ani și se termină brusc. Ce părere aveți despre posibilitatea unui sistem uh, în care cele două CFM-uri să se suprapună parțial? Astfel putem uh, evita aceste fluctuații exagerate. Vă felicit pentru uh, munca depusă. Ați început uh, acest proces de achitare a datoriilor și uh, aveți o abordare diferită a politicilor europene. Vreți să exprimați puțin direcția. Mulțumesc, doamna Gresler, are cuvântul. Danke. Ich wollte mal zwei Fragen stellen, nämlich... Mulțumesc. Doream să um, adresez două întrebări. De ce tratăm în primul rând beneficiarii în mod inegal? Pentru că în politica agrară, uh, înainte de criză, uh, se, aștepta, se primeau bani imediat uh, de către unii, iar alții trebuiau să aștepte foarte mult. Beneficiarii ar trebui să fie tratați în mod egal. Ceea ce pot să spun este că dacă sunt prefinanțat de către un stat, ei bine, unii au noroc, alții au ghinion trebuie să se întâmple ceva în următorii ani, astfel încât această situație să fie gestionată mai bine. Al doilea punct, dacă tot ne gândim pe cine plătim mai întâi și cred că putem să ne gândim un pic la aceste lucruri, atunci poate că ar fi corect ca uh, beneficiarii din managementul direct să fie plătiți mai întâi. Pentru că, la mine, alegătorii spun că se poate declar că Uniunea Europeană reprezintă politica externă, iar Uniunea Europeană trebuie să reprezinte și inovație. Și aceste puncte sunt foarte importante, astfel încât cercetarea și politica externă să fie cei care uh, primesc mai întâi banii și apoi uh, ceilalți după ce primii doi uh, și-au primit deja banii. Așadar, consider că Comisia ar trebui să se gândească puțin la aceste lucruri pentru că uh, beneficiarii sunt tratați inegal și aici vorbim și despre îndepărtarea anumitor libertăți. Trebuie așadar să ne gândim puțin la această situație, să vedem cum o rezolvăm. Mulțumesc! Dernier intervenant, Monsieur <laughs> Joli, au capot Ultimul uh, vorbitor, nu mulțumesc, domnule președinte, trebuie să mă refer și la ceea ce a spus doamna Gresle în calitate de persoană direct afectată, pentru că știți că sunt uh, și uh, agronom, inginer și am păreri foarte bine documentate și, într-adevăr, la bugetul pentru agricultură și beneficiarii de acolo există niște inegalități incredibile care însă nu sunt prezentate ca atare. Costurile care uh, apar uh, la cei din acest domeniu sunt foarte mari, iar uh, aceste costuri apar înainte ca plățile directe să fie plătite. Noi nu ne putem permite un astfel de sistem, ținând cont și de uh, birocrație și de implementarea foarte birocratică. Uh, Administrațiile uh, s-au arătat dispuse ca termenele de plată de până acum, dintre uh, Crăciun și anul nou, S-a spus că acestea nu pot fi respectate, așadar uh, termenul trebuie prelungit până în iunie a anul viitor, ceea ce înseamnă că fermierii trebuie să vină cu bani înainte să primească banii mult mai mult decât o făceau în trecut. <laughs> Alors on assiste à un échange <laughs> entre Madame Grassle et Monsieur Bog. Doamna Grassle și domnul Bog uh, schimbă opinii. Să știți că în, în agricultură exercițiul bugetar se termină pe 15 octombrie, deci este un caz uh, puțin special. Bildung vorbeugen. Doresc doar să previn formarea unui mit. Beneficiarii din toate fondurile sunt publicați și în acest moment, numai în agricultură nu se întâmplă așa, pentru că pentru la agricultură este nevoie de o legislație separată. Și uh, Comisia a făcut acest lucru, așadar acum, când uh, legislația va fi adoptată, va exista o egalitate de tratament. Deci nu aceștia erau tratați altfel decât ceilalți beneficiari uh, cărora le erau arocate fonduri. Au termen de cette ne-am apropiat și de sfârșitul uh, acestei uh, părți a reuniunii noastre. Îi voi da cuvântul domnului comisar pentru a ne răspunde pe scurt, pentru că știu că avem uh, constrângeri temporale. De la previziuni dorim să trecem la un plan concret. O întrebare. 24 de milioane 700 de miliarde 700 milioane este suma cu care terminăm 2014 și pentru 2014 avem un anumit excedent. Un miliard și jumătate, un miliard 500 uh, de mii. De ce nu s-a folosit acest miliard? Let me, let me answer your question. Am să încep prin a vă răspunde dumneavoastră întâi pentru că a trebuit să plătim, trebuie să plătim acești bani înapoi statelor membre. Dacă vorbim de viitor, trebuie să vorbim de reguli pentru viitor. Însă, în acest moment avem reguli în vigoare care spun că acești bani trebuie să se întoarcă la statele membre. Am să încerc să organizez răspunsurile în trei mari categorii. În primul rând, de ce ne oprim cu 2016 și nu mergem mai departe în anii următori? Aici sunt două motive. În primul rând, pentru că la negocieri ni s-a dat sarcina de a analiza profilul de plăți, mai ales pe perioada 2007-2013. Și apoi venim la dumneavoastră, cele două instituții, cu estimările pe care le avem noi și, în consecință, măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a avea o tendință durabilă a acestor plăți restante. Asta înseamnă că vom avea metode pentru a aborda acea situație de sus-jos despre care vorbeați. Apoi, înțeleg că există o dorință de a face estimări în privința acestei situații de sus-jos, de yo-yo. La deschiderea trilogului am spus că în acest moment vrem să avem estimări regulate pentru a le eficientiza pe termen mediu. Facem estimări pe perioade de trei luni pentru a vedea tendințele principale. Însă cel de-al doilea motiv pentru care nu luăm în calcul și anii următori este următorul nu avem suficiente informații solide pentru a face aceste estimări. Trebuie să obținem informații de la statele membre, ele trebuie să facă propriile estimări asupra profilului de plăți și toate estimările acestea trebuie să fie suficient de fiabile pentru a face obiectul unei prezentări pe care o facem către dumneavoastră. Ceea ce înseamnă că vom avea întâlniri frecvente cu dumneavoastră și cu Consiliul pe măsură ce primim informațiile de la statele membre. Însă e foarte important să eficientizăm modul în care folosim aceste informații. Mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat cum putem să explicăm această scădere bruscă în primul rând, pentru că gestionăm plățile mult mai activ decât se făcea în trecut. Domnule Dupre, această mișcare de ioră de sus-jos ar fi fost mult mai dramatică în trecut dacă nu am fi luat aceste măsuri pe care le punem în aplicare acum. Pot să vă spun că această mișcare de balans sus-jos este mult mai scurtă acum. Așadar, situația este mult mai bună pentru că noi, toți împreună, dar în special Parlamentul, au micșorat această diferență cu 5 miliarde. Suntem pe calea spre o soluție durabilă. În al doilea rând, nivelul plăților va crește. Îmi pare rău dacă aveți impresia acum că nivelul de plăți stagnează. Iată cum se mișcă, de fapt, graficul de plăți. Ne așteptăm ca pe viitor plățile să crească. În fiecare an vom avea mai mulți bani în fiecare an, pentru că intră în vigoare noile programe. Iată de ce în 2016 am reușit să ajungem la un minim durabil. Ce putem face însă, într-adevăr, pentru a evita acest ciclu de mișcare sus-jos? o să fiu foarte francă. Dacă nu schimbăm cadrul financiar multianual, nu vom scăpa de acest balans. Asta este o dezbatere foarte serioasă. Ar trebui să continuăm această dezbatere și să vedem cum putem să răspundem și la celelalte întrebări. Putem să avem o perioadă de suprapunere a cadrelor financiare multianuale, de ce nu? Dar asta înseamnă să schimbăm cadrul financiar multianual cu totul. Ce putem face acum este să folosim anumite metode pentru a gestiona fluxul de fonduri și asta ține de disciplină, o disciplină care în acest moment ne lipsește. Trebuie să ne stabilim anumite priorități Vorbim despre priorități, priorități pozitive. Ok, nicio problemă. Dar poate că ar trebui să ne gândim și la priorități negative. Poate ce ar trebui să nu facem. În termen relativ, desigur, totul e relativ. Dar trebuie să vorbim și despre aceste priorități negative. Însă atunci când facem asta, toate discuțiile se blochează. Trebuie să, pentru a folosi banii cât mai eficient cu putință, va trebui să facem, să stabilim priorități mult mai eficiente. Și asta înseamnă și să eficientizăm felul în care gestionăm metodele de prioritizare. Când lucrurile se blochează, când nu primim rezultatele la care ne așteptăm, trebuie să fim destul de curajoși să aplicăm și anumite anulări și să transferăm fonduri acolo unde vor avea impact mai mare. Dacă vorbim despre viitorul CFM-ului, trebuie să începem cu cu revizuirea intermediară. Am mai primit un al doilea set de comentariu, a, doi, a doua categorie. Cum putem să ne îmbunătățim metodologia? Da, putem face asta și con o facem și continuăm să o facem. Chiar și până acum, estimările noastre, însă trebuie să vă spun, au fost destul de bune. Dacă analizați estimările pe care le-am făcut în privința plăților restante în decurt, veți vedea că am fost extrem de preciși, am avut dreptate. Putem însă să ne descurcăm și mai bine, trebuie să ne descurcăm mai bine, cu siguranță pentru că suntem într-o perioadă de cerere crescută și bugetele strânse. Poate că nu am un răspuns precis astăzi în privința acelor sume RAL. Nu pot să vă spun care ar trebui să fie această sumă pentru a fi durabilă, însă pot să vă spun că e ceva la care lucrăm, pentru că e o chestiune foarte importantă. Trebuie, așa cum v-am spus, să luăm în calcul și necunoscutele în estimările pe care le facem. Dar e ceva la care ne gândim. Cum putem să eficientizăm și această procedură, astfel încât să acoperim o perioadă și mai lungă de timp. E ceva în curs de desfășurare. Însă am toată încrederea că lecțiile învățate din acești ultimi doi ani atât de anevoioși și includerea acestor învățăminte în gestiunea bugetelor contribuie cu siguranță la bună reputația Comisiei. Cred că doamna Gardia Sabal a spus că speră ca niciodată dobânzile să nu devină foarte mari, chiar dacă e vorba de o cifră mică în sine. Nu putem evita acest lucru decât printr-o gestionare foarte prudentă. Și punând în aplicare toate aceste metode pe care le-am dezvoltat, ce putem noi face la comisie? În primul rând, suntem întotdeauna deschiși la sugestii, sugestii de îmbunătățire sunt de singur lucru pe care nu putem să le facem, măsuri care nu se pot lua decât la nivel politic, revizuind întregul cadru financiar multianual. Însă, noi putem întotdeauna să punem pe masă opțiunile care sunt disponibile. Sunt lucruri care se vor schimba fundamental pe viitor în felul în care gestionăm bugetele. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Vă salut contribuția și eforturile pe care le-ați făcut pentru atât de multă luciditate. Am niște observații. Statele membre au plăți restante de peste un miliard. În al doilea rând, constat un dublu progres, atât în ceea ce privește estimările, cât și în ceea ce privește gestionarea activă și vă felicit pe dumneavoastră și pe echipa dumneavoastră. În al treilea rând am să mă refer și eu la acest efect yo-yo de mișcare sus-jos. E un efect care poate fi atenuat prin revizuirea CFM-ului. Pentru că, iată, e un efect atât de contradictoriu cu obiectivele noastre de creștere economică și creșterea numărului de locuri de muncă. E o contradicție insuportabilă și absurdă. Apoi, o a patra observație. Este evident că estimările dumneavoastră arată progrese. Am înțeles ce ne spuneți despre 2016 și faptul că anii următori nu sunt incluși în estimări, pentru că acolo vom vorbi clar, vom trece de la nivelul de estimări la nivelul de plan de plăți efectiv. Dar, pentru 2016, am văzut că 21 de miliarde de credite angajate au fost deportate din 2014. Vă doresc mult succes, doamnă vicepreședinte, și mult curaj. Bien, mes chers collègues, nous avons ainsi fait. le... Mă bucur, stimați colegi. Am vorbit așadar despre acest plan de plăți. Se vor întoarce imediat și coordonatorii și vom relua ordinea de zi. Vă invit să trecem mai departe la punctul 7 de pe ordinea de zi, mai precis, finanțarea mixtă, combinarea fondurilor din bugetele europene cu alte surse de finanțare, de exemplu Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială, BERD și multe alte instituții pentru proiecte de politică exterioară. Astăzi, pentru prima dată, Comisia Europeană prezintă, în cadrul Comisiei de Bugete, această platformă de finanțare mixtă. Mai mulți experți de la instituții financiare din mai multe state membre s-au reunit în Parlament în anul 2012 Comisia de Bugete și Comisia de Dezvoltare. Am pus bazele acestei platforme și Comisia de Control Bugetar a fost invitată să ni se alăture, ținând cont de raportul special al Curtei de Conturi și al avizului Comisiei de Control Bugetar în privința finanțării pentru dezvoltare. Domnul Tolson Egerbeck prezintă, face astăzi această prezentare pentru comisie și se ocupă de suport tehnic, instrumente financiare a Direcției Generale Creștere și Dezvoltare Durabilă. Le dau, comis, le dau reprezentanților comisiei pentru aproximativ 20 de minute și apoi încă 10 minute vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Îl invit în primul rând pe domnul Palplais să ia cuvântul din partea comisiei. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să prezint lucrările acestei platforme pentru finanțare mixtă în cooperarea externă. Aș vrea să vă prezint raportul grupului mix din partea Parlamentului și a Consiliului care a fost adoptat anul trecut. Vorbim așadar de finanțare mixtă. De fiecare dată când combinăm fondurile europene cu împrumuturi de la alte instituții de finanțare pentru dezvoltare, precum BERD, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții și așa mai departe. De exemplu, putem să avem o centrală eoliană sau un proiect energetic solar într-un anumit stat membru. E un proiect parțial public pentru că furnizează electricitate, aduce venituri, însă proiectul poate să fie totuși marginal. Acest proiect poate fi îmbunătățit, eficientizat printr-un fond, printr-o finanțare nu foarte mare. Dacă, de exemplu, e o problemă de risc, putem investi capital pentru a minimiza aceste riscuri, pentru a garanta în fața creditorilor. Așadar, vedeți din acest exemplu că vorbim de instrumente foarte complexe și că structura acestor tipuri de finanțare sunt foarte importante pentru a cataliza finanțări externe, dar și pentru a ne asigura că este nevoie de aceste proiecte pe care le finanțăm. De aici decurg și obiectivele pentru aceste finanțări mixte. Sunt în primul rând obiective financiare, mobilizarea resurselor publice și private, apoi obiective nefinanciare, îmbunătățirea durabilității proiectului, un plus de calitate, de inovare. Sunt mai multe tipuri de proiecte aici. Gândiți-vă, de exemplu, la facilitățile de garantare a împrumuturilor care permit băncile să împrumute, de exemplu, IMM-urile. Pentru că în anumite țări, în acest moment, băncile nu creditează decât companii mari. Prin fondurile noastre, IMM-urile pot fi și ele creditate. Și numai așa putem să avem un anumit impact în dezvoltare. Apoi, avem și obiective politice. Sprijinirea reformelor în Uniunea Europeană. Eficientizarea fondurilor de ajutor și, bineînțeles, o vizibilitate mai mare pentru aceste fonduri europene. Iată o imagine de ansamblu. Am început cu țări africane din Caraibe, țări ACP. Am avut acolo mai multe fonduri de finanțare pentru ariile prioritare pentru dezvoltare. Dacă trecem mai departe, vedeți care sunt ariile prioritare. Fondurile de infrastructură continuă să fie cele mai mari finanțări mixte, pentru că, bineînțeles, este un domeniu cheie în obiectivele europene, însă avem și finanțări mai mici în America Latină, în zona Caraibelor, în Pacific Aveți aici câteva cifre, cifre din ultimul cadru financiar multianual. Sunt niște sume estimative în continuare, dar pentru finanțarea NIF, de exemplu, avem aproape un miliard de euro în această perioadă de șapte ani, la care, bineînțeles, se pot adăuga și alte fonduri din mecanisme de finanțare bilaterale. Aceste cifre arată că, în general, vorbim de fapt de o piață de nișă. În perioada de șapte ani am alocat fonduri de dezvoltare europene de aproape 70 de miliarde. este o parte foarte importantă și în dezvoltare din fondurile de dezvoltare europene. Și nu vorbim doar de asistență externă, ci și de asistență internă. Dacă ne gândim la planul Juncker, de exemplu, aceste mecanisme sunt incluse acolo. Deci finanțările mixte sunt foarte importante, sunt într-adevăr o piață de nișă, dar sunt o piață care se dezvoltă. E ceva de care trebuie să ținem cont. Așa cum a spus Maria deja, această finanțare mixtă se face în cooperare cu instituțiile de finanțare. Deci, există mai multe beneficii ale finanțării mixte, pentru că finanțarea mixtă promovează cooperarea și coordonarea dintre instituțiile responsabile. Iată și o prezentare generală a domeniilor pe care le acoperim prin aceste finanțări mixte. Bineînțeles, o mare parte din finanțări sunt alocate în domeniul energiei, pentru că acolo avem proiecte care generează venituri, însă sursele de finanțare în țările aflate în dezvoltare sunt insuficiente. Așa că noi, de exemplu, venim cu aceste finanțări în plus pentru ca energia furnizată să fie și accesibilă pentru consumatori. Urmează, bineînțeles, domeniile de transport și furnizare de apă, iarăși sprijin pentru IMM-uri, pe care l-am menționat deja, sprijin pentru IMM-uri în vederea funcționării și dezvoltării acestora, pentru că IMM-urile sunt un factor foarte important în economie. Avem apoi, pe ultimele două locuri, domeniile social, respectiv ICT. Aceste finanțări mixte iau, se alocă sub forma de fonduri de investiții directe, uneori sunt alocate sub formă de subvenții. Există și un procent destul de mare de asistență tehnică Comisia finanțează dezvoltarea unui proiect într-o țară în care aceste abilități poate sunt mai puțin dezvoltate. Un procent mai mic în trecut a fost investit în capitalul de risc și în garantare. Și unul din obiectivele platformei noastre a fost în special să crească acest procent, pentru că aici considerăm că e un potențial foarte mare în garanții și capital de risc. Având aceste obiective în minte, la cererea Parlamentului European și a Consiliului, Comisia a înființat un grup de experți care să pună bazele acestei platforme EUBEC platformă de cooperare pentru finanțare mixtă, o platformă care să ne permită să identificăm metode de eficientizare pentru aceste finanțări. Avem un grup un grup pentru politici care de fapt are rol decizional am avut și invitații din partea Comisiei de Control Bugetar și Comisiei de Bugete. Și, bineînțeles, alături de acest grup de pentru politici avem și grupuri tehnice, unde avem participanți de la, din partea Comisiei și din partea instituțiilor financiare principale, precum și din partea statelor membre. Iată și obiectivele platformei care decurg din ceea ce am spus anterior. În primul rând, îmbunătățirea calității și eficienței finanțărilor mixte europene, armonizarea principiilor principale, dar și schimbul de bune practici între instituțiile de finanțare implicate. Și, bineînțeles, ne-am concentrat, așa cum spuneam eu, piața de nișă, ne-am concentrat pe sectoare foarte specifice unde aceste instrumente pot fi folosite cât mai eficient. Și, bineînțeles, urmărind să avem o anumită coerență cu alte instrumente financiare europene. Some more information. Bună dimineața tuturor! Uh, voi continua oferindu-vă câteva informații cu privire la structura platformei. Vorbeam despre grupurile de politică, iar aceasta are rolul de a oferi uh, orientare și recomandări participanților la platformă, uh, pornind de la informații care provin de la grupurile tehnice. Iar aceste recomandări trebuie luate în considerare în contextul implementării tuturor activităților de cooperare mixtă în uh, cadrul facilităților menționate anterior. Grupurile tehnice au lucrat cu referire la anumite teme orizontale pe care le voi menționa în următorul slide. Iar uh, întâlnirea dintre grupurile tehnice și politice a fost combinate cu uh, întâlniri ad hoc cu reprezentanți ai organizațiilor societății civile și ai sectorului privat pentru a avea o imagine de ansamblu pentru toți participanții la platformă. Ceea ce am făcut în ultimii doi ani și jumătate a fost să organizăm șase uh, întâlniri ale grupului politic, ultima în decembrie 2012, prima în decembrie 2012, ultima anul trecut în decembrie. Am avut patru workshop-uri diferite cu privire la teme diferite, cum ar fi schimbările climatice sau uh, datoriile și sustenabilitatea acestora, uh, cooperarea mixtă, și de asemenea o masă rotundă la care am invitat uh, agențiile de creditare pentru a vedea dacă există posibilitatea de a colabora și cu acestea pentru a îmbunătăți eventual cooperarea uh, și cu sectorul privat. Am organizat un training pentru participanții la grupul politic cu privire la instrumentele financiare specifice pentru a explica mai bine uh, ce se găsește în spatele acestora, mai ales programele de garantare și patru întâlniri cu organizațiile societății civile și acestea au avut loc. Majoritatea activității s-a desfășurat în cadrul grupurilor tehnice pe care le-am organizat în ultimii doi ani jumate. Șapte grupuri tehnice care au abordat diferite subiecte am început cu o revizuire a activităților de cooperare mixtă pentru a avea o imagine de ansamblu completă cu privire la ceea ce s-a întâmplat în trecut. Apoi am avut o consolidare a acestor activități de blending care au inclus și uh, activitatea cu privire la indicatori și rezultate pentru a putea ține cont de uh, acestea. În uh, cel de-al treilea workshop am analizat îmbunătățirea proceselor care a inclus și o revizuire a ceea ce numim formularul de aplicare Uh, utilizat de cei care vin cu propuneri de proiecte. Am discutat despre promovarea instrumentelor financiare și apoi, uh, la al cincilea workshop, despre contractare, monitorizare și reporting realizate de instituțiile uh, financiare cu privire la aceste operațiuni de blending. Am discutat despre mobilizarea resurselor financiare în sectorul privat și, de asemenea, ultimul workshop, aici am discutat despre finanțarea schimbărilor climatice. Toate aceste grupuri tehnice au elaborat rapoarte pe care le-am uh, transmis grupurilor politice pentru a fi discutate în cadrul acestora și ulterior adoptate. Acest slide vă arată pe scurt care sunt realizările cele mai importante pe care le-am obținut în contextul activității platformei. Prima, cea din stânga, Vorbim despre revizuirea formularului de uh, solicitare, care include mai multe informații uh, pe care trebuie să le includă aceste propuneri. Acestea mergeau mână în mână cu un ghid cu recomandări care explică cât se poate de clar care sunt recomandările și informațiile care trebuie uh, oferite în contextul propunerii, de unde rezultă și uh, indicatori integrați și orientări cu privire la utilizarea instrumentelor financiare. Acesta, rezultă, acesta duce la o evaluare tehnică a proiectelor și la uh, un cadru uh, standardizat de uh, evaluare care are legătură cu uh, cadrul standardizat uh, utilizat la DEFCO pentru toate operațiunile pe care le desfășurăm. De asemenea, o guvernanță îmbunătățită care a dus la o procese uh, mai scurte în ceea ce privește aprobarea proiectelor. Am obținut armonizarea uh, contractării, monitorizării și reportingului și îmbunătățirea instrumentelor financiare. Toate acestea uh, sunt incluse într-un proces de o transparență mai mare și de asemenea am sporit responsabilitatea. Ultimul slide. Informații cu privire la instrumentele financiare pe care le-am discutat, programe de garantare, uh, capital propriu, uh, și alte tipuri de instrumente financiare. Toate acestea au fost discutate în cadrul grupurilor tehnice. Un rezultat a fost că există în continuare loc pentru o utilizare sporită a infrastructurii și pentru uh, utilizarea acestora mai mult de către IMM-uri. De asemenea, și în cadrul uh, proiectelor agricole, mai ales în Africa, este mult loc de mai bine. Aceste instrumente ar trebui utilizate în uh, contextul situației de piață, deci trebuie să ținem cont să nu distorsionăm piața cu instrumentele, cu instrumentele financiare utilizate. De asemenea, trebuie să ținem cont și de operatorii din țările partener. Trebuie să evităm finanțarea acolo unde nu este necesară și toate aceste lucruri sunt discutate cât se poate de clar și clarificate încă din uh, formularul de solicitare. Există câteva principii care sunt bine definite și, de asemenea, um, este vorba și despre rolul contingentelor netarifare, care este și el clarificat. Am avut ultima întâlnire a grupului politic, după cum am spus, la sfârșitul anului trecut. Următoarea întâlnire va avea loc în septembrie și Sigur că și Parlamentul va fi invitat să participe la ședința noastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, messieurs, pour cette communication. Mulțumesc pentru uh, această prezentare care ne uh, permite să evaluăm uh, puțin ce se poate face prin mijloacele bugetare concrete. Însă e important și uh, efectul de pârghie și cooperarea între parteneri. Îi voi da cuvântul domnului Gardia Sabel, care este raportoare pentru chestiune financiare. Acum, împreună cu uh, domnul Fernandez, este responsabilă pentru EFSI, noul instrument financiar. Uh, mulțumesc, uh, mulțumesc pentru acest raport deosebit de interesant. La Comisia pentru Bugete vom mai avea o audiere cu privire la finanțarea IMM-urilor. Aici, politica de dezvoltare joacă un rol foarte important pentru că ajutorul spre autoajutorare poate să fie foarte eficient în acest domeniu. Există multe cofinanțări pe care le-am obținut prin uh, ONG-uri. Majoritatea ONG-urilor face o treabă excelentă și suntem cât se poate de mulțumiți. Cu toate acestea, în anumite domenii minore, există problema complianței, a conformității, unde trebuie să ne asigurăm că finanțările, prin intermediul acestor uh, instrumente de finanțare mixtă, nu uh, duc la finanțarea unor paradisuri fiscale. Trebuie să ne asigurăm că în spatele organizațiilor uh, se găsesc persoane de încredere, pentru că este foarte important ca aceste resurse să ajungă unde trebuie și să fie eficiente. Cu acesta ajung la punctul al doilea pe care doream să-l menționez. Vreau să mă refer la colaborarea între întreprinderile mai mici care poate să ducă la progres. Mari de concerne care sunt active în țările în curs de dezvoltare um, reprezintă de multe ori doar niște proiecte de finanțare, iar colaborarea IMM-urilor în aceste țări în curs de dezvoltare și uh, ajutorul nostru poate să ducă la beneficii majore. De multe ori, uh, firmele nu au puterea financiară suficientă și nici lichidități suficiente și aceasta este o problemă în implementarea proiectelor actuale. Prin măsurile uh, implementate de Comisia Europeană, de multe ori uh, companiile rămân fără lichidități. Acestea nu pot prefinanța și sigur că în felul acesta nu pot să răspundă pretențiilor Comisiei. De aceea poate că ar trebui să ne gândim atunci când uh, se stabilește structura proiectelor, cum sunt configurate acestea în modul cel mai eficient și abia apoi să uh, le scoatem uh, la licitație. De asemenea, ar trebui să existe o prefigurare a finanțării din partea Comisiei, astfel încât IMM-urile să aibă și ele șansa să gestioneze din punct de vedere financiar implementarea acestor proiecte. Avem nevoie aici de un echilibru între marile concerne și IMM-uri. Și cred că interacțiunea în acest lanț de competiție ar fi uh, foarte importantă pentru noi toți. Madame Grasle. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îmi pare rău că nu a fost invitată și Curtea de Conturi, pentru că um, raportul special al Curții de Conturi este foarte interesant cu privire la aceste instrumente um, de finanțare mixtă a cooperării. Aceste programe au alte obiective decât uh, obiectivele politice sau cele de dezvoltare politică. Aici se merge pe anumite idei financiare și banii sunt alocați în funcție de necesitățile financiare, nu în funcție de anumite uh, idei politice. Așadar, neparticiparea actorilor politici a fost foarte importantă. Per total, cel care are deja sau cel care uh, este deja solvent, acesta este finanțat. Deci noi nu îi finanțăm pe cei mai săraci sau nu finanțăm proiecte care încep de la zero, ci îi finanțăm pe cei care uh, își pot finanța ei înșiși proiectele. Și nici nu finanțăm proiecte cu risc uh, mare. Ar trebui să spunem acest lucru clar pentru ca toată lumea să cunoască acest lucru și să nu mai facem asta cu astfel de instrumente. Mie pare rău că nu a avut ocazia și Curtea de Conturi să vină aici să-și pună părerea cu privire la acest subiect. Mare păcat! Merci, Madame d'autres. Mulțumesc, doamnă Gresle. Văd că nu mai sunt uh, solicitate de intervenție. În nume propriu vreau să vă spun că prezentarea acestei uh, platforme mă liniștește. Am uh, participat în urmă câteva săptămâni la o delegație în Ucraina, alături de mai mulți membri din Comisia pentru Bugete și m-a uimit dificultățile aparente în, de coordonare. E greu să se decidă cine trebuie să conducă lucrările de coordonare. În Ucraina se pare că echipele implicate nu prea știu cum să facă pentru a prelua controlul. Guvernul ar trebui să fie coordonatorul în mod normal, dar în momentul acesta nu prea se poate face acest lucru. Anumite state membre sunt uh, și ele implicate și întrebarea este cum se coordonează um, activitatea statelor membre cu Uniunea Europeană și mă întrebam dacă nu cumva există dificultăți de coordonare între Bruxelles și echipele noastre de la fața locului. am văzut uh, organigrama SEAE și am fost frapat de complexitatea ei. Deci aș vrea să mă asigurați, să mă liniștiți, să mă asigurați că suntem uh, organizați optim pentru a fi cât se poate deficienți. eficienți. Cu siguranță nu este ușor. Domnul Gresle îmi spune că Curtea de Conturi spune că de anumite chestii nu va avea nevoie să vedem dacă și în cazul EFSI uh, uh, situația este asemănătoare. Dacă doriți să răspundeți la observații, vă pot uh, da cuvântul, mai ales dacă veți fi foarte subțin, pentru că fără îndoială vă vom mai invita. Point about SMEs. În ceea ce privește IMM-urile, da, suntem de acord. IMM-urile sunt un element important al dezvoltării și um, joacă un rol foarte important în uh, economie dezvoltată. De aceea, IMM-urile reprezintă o parte importantă a dezvoltării. Suntem într totul de acord cu aceasta. Trecând mai departe la întrebările ceva mai dificile, trebuie să reținem uh, mereu că atunci când spunem că nu uh, alocăm banii celor mai săraci, trebuie să ne gândim că acesta este un produs de nișă. Și aceste instrumente sunt adresate unor uh, proiecte speciale, proiecte pe care le considerăm ca fiind foarte importante și uh, această cooperare mixtă și finanțare mixtă um, este importantă în acest context. Acesta este motivul pentru care am creat această platformă. Am dorit ca finanțarea mixtă să fie mai bine concentrată către niște proiecte particulare și tocmai aceasta este provocarea majoră pe care o presupune această platformă. De asemenea, coordonare. Este foarte important pentru că coordonarea diferitelor instrumente financiare este absolut necesară. Ucraina este doar una dintre piețele care beneficiază de finanțare mixtă. Însă, um, într-adevăr, este nevoie de o coordonare mai bună. Și un beneficiu important al acestei platforme este că cooperarea a uh, sporit. Nu spunem însă că este ușor. Așa să adaug un lucru și anume în ceea ce privește sprijinul și colaborarea cu IMM-urile și IMM-urile europene în uh, procesul de cooperare cu instituțiile de finanțare europene. Acestea sunt instituții financiare europene care se concentrează pe colaborarea cu uh, sectorul privat, cum ar fi în Austria, Austrian Development Bank în Olanda și în alte țări. Sunt diverse instituții financiare cu care încercăm să cooperăm și încercăm să abordăm această chestiune care a fost menționată de dumneavoastră. În ceea ce privește uh, impozitele și taxele, acesta este un aspect foarte important și uh, implicăm și uh, DigiTax, Direcția Generală pentru Impozite, uh, în această direcție fondurile investite uh, trebuie să fie în conformitate cu uh, politicile noastre în domeniul impozitelor. Acesta este un aspect foarte important și verificăm acest lucru. Și uh, de asemenea punem de acord toate aceste lucruri și cu instituțiile financiare astfel încât să obținem cele mai bune practici. În ce se privește informațiile importante pentru dumneavoastră, curtea își face treaba, însă am avut uh, de asemenea o colaborare cu curtea, iar în ceea ce privește activitatea platformei, am preluat comentariile care au fost făcute de către curtea de conturi. Așadar, dacă este să vă uitați la formularul de uh, solicitare pe care l-am revizuit, acesta a ținut cont de multe observații ale curții de conturi. De asemenea, recomandările și prezentarea domnului Finks de aici, de la Parlament, ei bine, recomandările Uh, făcute de curte sunt toate acceptabile pentru noi și suntem în curs de a le implementa pe toate. Unele dintre ele au fost deja implementate și uh, deja se regăsesc în activitatea platformei. Ceea ce a subliniat curtea este că, pe de o parte, uh, proiectele pe care le-am finanțat au fost proiecte relevante, dar a subliniat de asemenea că există un efect uh, pozitiv al uh, platformei de finanțare mixtă a cooperării, însă nu s-a uh, nu a existat o dovadă cât se poate declară a necesității grantului pe anumite proiecte. Într-adevăr, vom analiza acest lucru, dar în contextul activității platformei dorim să îmbunătățim toate aceste aspecte. În ceea ce privește coordonarea, cred că și uh, în această privință este interesant să știți că uh, formularul de solicitare solicitat de la uh, instituțiile financiare, în acesta trebuie indicat întotdeauna că care a fost persoana de contact cu care au discutat atunci când au pregătit proiectele. În felul acesta ne asigurăm că încă de la bun început există coordonare apropiată între uh, instituțiile financiare din uh, țările partenere și delegația UE. În plus, există un schimb de opinii uh, între delegația UE și colegii noștri care lucrează în uh, departamentele regionale la sediul central. Acest lucru este important, încercăm să-l abordăm astfel încât să obținem o abordare mai coerentă a Uniunii Europene și să implicăm și, uh, în egală măsură, instituțiile financiare partenere. Merci. Mulțumesc. Vom începe acum votarea.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 Nous allons voter sur le rapport de monsieur... Vom vota acum raportul domnului Dupre. Secțiunea 1 a bugetului pe 2016 al Parlamentului. Domnule Dupre, înainte de a începe votul, cred că ar fi bine să le explic tuturor uh, colegilor rezultatul uh, global al acordului pe care, la care am ajuns ieri. A avut loc ieri concilierea între delegația Comisiei pentru Bugete și Biroul Parlamentului. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor colegilor de la Comisia pentru Bugete și în special celor care au făcut parte din delegație pentru solidaritatea de care au dat dovadă pe parcursul acestor negocieri care nu au fost așa de simple cum s-ar crede, pentru că am avut trei reuniuni de conciliere cu Parlamentul pentru a ajunge la un acord. Să vă spun ce am obținut în principal de la acest, din aceste negocieri. În primul rând am stabilit uh, că um, nu vor, bugetul nu va depăși 20% din uh, cheltuielile Uniunii Europene. Am obținut acest lucru. Am stabilisem că doream să facem o distinție pentru 2016 între cheltuielile curente și dotările excepționale pentru finanțarea investițiilor, uh, pentru securizarea credirilor și pentru securitatea informatică. Am obținut acest lucru cerusem ca bugetul obișnuit de funcționare să nu depășească 1,6% din, uh, de creștere față de bugetul pe 2015 și am obținut acest lucru. Ajunsesem la un acord cu delegația Consiliului în legătură cu uh, dotările excepționale pentru investițiile de securitate care aveau să aibă să fie de maxim 15 milioane de euro pentru 2016. Uh, Trebuie să uh, vă atrag atenția asupra câtorva chestiuni uh, delicate. Am avut uh, o neînțelegere între delegația biroului și noi în legătură cu suma economiilor. Ei vreau 9 milioane, noi vreau 11 milioane 820 de mii. Am și obținut acest lucru deci 18.822.000 milioane de mii de euro. Deci, ce dorem să precizez? În legătură cu ce se numesc acum cheltuieli cu secretariatul, fostele indemnizații. Indemnizațiile uh, uh, a indemnizații ale deputaților care dispun uh, cum doresc de acestea. Sub rezerva ratificării de către birou, uh, lucrurile s-au schimbat uh, puțin, pentru că trebuie să vă spun că la sfârșitul acestei discuții de azi vom avea doar un vot indicativ, pentru că oficial nu vom putea vota definitiv decât la reuniunea de la Strasburg și după ce vom primi confirmarea că biroul a aprobat și el acordul. Deci, în ceea ce privește cheltuielile cu secretariatul, am convenit ca de la 1 ianuarie 2016 să există o creștere de 1500 euro care să nu intre, să nu intre în vigoare decât după ce vom avea dovada că în birou s-a ajuns la un acord în legătură cu o nouă regulă privind um, asistenții locali. Și dacă nu se folosesc imediat fondurile, ele sunt puse în rezervă. Acesta este un punct foarte delicat în negociere. 2. În ceea ce privește posturile suplimentare, am fost de acord cu propunerea secretarului general de a avea o reducere cu 59 de posturi, 57 de la Parlament și două care s-au transferat de la Comisie. Acest lucru va fi compensat de, un angaja, de angajarea a 25 de persoane pentru asigurarea securității interne, care a fost internalizată la Parlamentul European. Și dacă dorim să consolidăm securitatea, uh, nu e vorba doar de a face investiții și de a cumpăra echipamente, ci de a ne spori și personalul și a spori controlele. Am avut uh, o mică uh, discuție în legătură cu crearea de 20 de posturi suplimentare pentru consolidarea secretariatelor comisiilor parlamentare și 3 posturi pentru consolidarea uh, unității care va gestiona asistenții locali. Pentru că va trebui să avem și personal suplimentar pentru acest lucru. Pe de altă parte, s-a ajuns la un acord și pentru uh, încercarea remedierii inflației, însă nu s-a convenit asupra termenilor. Biroul va trebui să decide acest lucru. Am ajuns, deci, la un acord pentru evitarea inflației, de exemplu, în ceea ce privește multiplicarea explicațiilor de vot și creșterea numărului de întrebări parlamentare dar deocamdată nu uh, s-a stabilit ce dispozitiv va fi desfășurat. Domnule președinte, în general consider că acest uh, că acordul uh, corespunde în linii mari constrângerilor pe care le stabiliserăm noi, limitelor noastre. Cred că este un acord onorabil și m-aș bucura ca și conținutul să fie susținut de comisia noastră, să-și dea acordul comisia noastră. Domnule Depre, când am uh, deschis uh, ședința, am mulțumit raportorilor și membrilor uh, delegațiilor. zice milioane și 1,6% creștere totală erau cifrele asupra cărora convenisem și iată că le-am obținut. Doamna Greslă are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să atrag atenția raportorului asupra unui pasaj în textul dumnealui care este fals. Alineatul 24 se spune că 57 de posturi au fost reduse, lucru prin care s-au făcut 1,8 milioane de euro de reduceri, nu este corect. Trebuie să avem onestitatea intelectuală de a schimba textul după, s-au făcut economii după redesfășurarea de posturi, pentru că cel puțin 30 de posturi au fost uh, schimbate și de aceea s-au făcut economii de 1,1 milioane de euro. Informația din text nu este așa corectă. Voi ruga raportorul să uh, facă amendamentul acesta tehnic, pentru că după re, uh, reorganizarea posturilor s-au făcut aceste economii. Nu vreau să dăm uh, informații greșite în rapoartele noastre. Domnule președinte, dacă amendamentul este tehnic, nu trebuie să supunem la vot, deci vom corija, vom corecta textul. Bun, începem cu uh, alinatul 1A, amendamentul 1. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. Vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 6. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul A. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 devine caduc. Amendamentul 8 pare fi acoperit și el de compromisul A este compatibil. Amendamentul 8. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 11. Raportul este împotrivă. Cine stă pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 12. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Raportorul împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 15. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 16, alinatul 5, raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 17, Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 18 la alineatul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic pentru că nu este clar. Amendamentul 18. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 19. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 21. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Alinatul 8. Cine este pentru? Douăzeci și doi devine caduc, spune președintele. Iertați-mă. Iertați-mă, spune președintele. 23 devine și el caduc pentru că a fost adoptat 21. Trecem acum la alineatul 9, amendamentul 24. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 25. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 10, amendamentul 26. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Compromisul B. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul ce Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 10, amendamentul 34. Este retras. Este retras, nu? Da, alineatul 11. Amendamentul 2. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 10A, amenantul 35. Cine este pentru? Raportorul este pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 11, amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Votul este deschis, verificăm electronic. Votul este închis. Se adoptă. 37 devine caduc. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 13. Amendamentul 39 și 40 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 41 devine caduc. Următorul de asemenea A doua parte, trebuie să votăm la a doua parte. Cine este pentru? Raportul este împotrivă. Cine este împotrivă? Cine se abține? Este respinsă partea a doua, amendamentului 42. Alineatul 13, amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 44. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 45. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. Amendamentul 46. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 47 devine caduc. Nu, nu devine caduc pentru că 45 a fost respins. Amendamentul 47, cine este pentru? Împotrivă? Nu este clar. Vom verifica electronic. Votul este deschis. 47. Votul este închis. Este adoptat. 48 este retras. 49 Aliniatul 14A. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Aliniatul 14B, amendamentul 50. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul D. Avem un vot pe părți. Partea întâi. Raportul este pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 51 de la alinatul 14C Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 15, amendamentul 52 și 53 care sunt identice. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se resping. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 16. Amendamentul Alinatul 17, amendamentul 55. Cine este pentru? Raportul este pentru. Cine este împotrivă? Împotrivă. Se adoptă. 56, alinatul 18. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul Rubi, care aveți cuvântul. Domnul Rubic a făcut uh, un amendament oral, adăugând end encryption Cine este pentru? Împotrivă? Vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 16 voturi la 15. Trecem acum la alineatul 18. A. Amendamentul 58. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 19. 59. Raportorul pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. A. Amendamentul 60. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Vom verifica electronic pentru că nu este clar. Codul este deschis. Codul este închis. Amendamentul este respins. Aliniatul 20A. Amendament nou, 61, în două părți. Raportorul este împotrivă. Sunt două părți distincte. Pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Hmm? Să verificăm, întreabă domnul președinte. Pentru cea de-a doua parte, la amendul, amendamentul 61, se cere verificare. Așadar, deschidem votul. A votat toată lumea, închidem votul. se respinge. Cea de-a doua parte se respinge. Alineatul 21. Amendamentul 3. Raportorul împotrivă. Cine e pentru? Con împotrivă. Abținei. Se adoptă. Alinea 21, amendament 62, raportorul împotrivă, cine e pentru, cine e împotrivă, abține, se respinge. 21, 63, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F. Avem din nou două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, raportorul e pentru, cine e pentru, Împotrivă. Abținei. Se adoptă. Paragraful 22. Amendamentul 65 devine caduc. 22a. Amendamentul 65 în două părți. Cine este pentru? Împotrivă. Nu e foarte clar. Vom verifica. Deschidem votul. Închidem votul. Egalitate. Dacă este egalitate, se respinge. Nu a funcționat. Redeschidem votul. Deschidem votul. Închidem vodul. Iată că a funcționat. Închidem vodul. Acum a doua parte. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Cea de-a doua parte se respinge. 22b, amendamentul 66, din nou în două părți. Prima parte, cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? se respinge. A doua parte, raportorul împotrivă, cine e pentru, împotrivă, se abține, se respinge. Amendamentul 67 din nou în două părți. Prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte, cine e pentru, împotrivă, Vom verifica. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Alinatul 23, amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, se respinge. 69. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abținei. Se adoptă 70. Raportorul împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Alinatul 24, amendament 71, raportorul împotrivă. La această întrebare am spus că este doar o întrebare tehnică și trebuie clarificat care este suma ce trebuie economisită. Cred că despre acest lucru nu ar trebui să votăm, pentru că este o întrebare de natură pur tehnică. Bon. Nous Atunci lăsăm pe domnul raportor să regleze această chestiune tehnică. Paragraful 25, amendament oral al raportorului. Termenul approves. Cine e pentru, cine e împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Alina 25, amendament 72, raportorul e pentru, cine este pentru, cine e împotrivă și cine se abține se adoptă. Amendament 73, raportorul este pentru, cine e pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. Alineat 26, amendament 74, raportor împotrivă, cine e pentru, cine e contra, abțineri, se respinge. Amendament 75, raportorul de pentru, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mergem direct la compromisul H cu un amendament oral conține textul was approached so far and how it. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu amendamentul oral. Alinatul 27A. Nu. Trecem direct la alinatul 27, amendamentul 82. Raportorul e pentru cine e pentru? Împotrivă abținei, se respinge. Alinatul 27C, amendament 83, raportorul împotrivă, cine este pentru, împotrivă, abținei, se respinge. Alinatul 27, 28, amendament 84, cine e pentru, împotrivă, abținei, se respinge. Considerentul C, amendamentul 1, raportorul e pentru, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D, amendament 2, raportorul pentru, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D, amendament 3, raportorul împotrivă, cine e pentru, împotrivă, acțiunei se respinge. Considerentul E, amendament 4, raportorul e pentru, cine e pentru? Împotrivă, acțiunei se respinge. Nu votăm pentru documentul în ansamblul său, Domnul raportor? Nu putem avea un vot definitiv, dar aș vrea totuși să văd cam cum s-ar vota, doar așa. Dat fiindcă votul final va avea loc la reuniunea extraordinară de la Strasburg. Însă aș vrea un vot indicativ ca să văd cam care ar fi opțiunile de vot asupra acordului pe care l-am încheiat cu biroul. Vot cu apel nominal ca lucrurile să fie foarte clare. Vot indicativ. Așadar, deschid votul. E un vot orientativ. Închidem votul. Așadar, 24 pentru, 7 împotrivă, 2 abține, este un vot orientativ. Îi voi da acum cuvântul doamnei Gadia Sabal pentru tabelul numărul 2. Amendament 1. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abține. Așadar se adoptă. Întregul raport e supus la vot prin apel nominal. Deschid votul. Închid votul. Și raportul se aprobă cu 31 de voturi pentru, o abținere, niciun vot împotrivă. Trecem mai departe la raportul domnului Donanu. Mi se spune că a fost o problemă tehnică și trebuie să votăm încă o dată asupra raportului doamnei Gardia Sapal. Așadar, deschid încă o dată votul. Votul e închis. Așadar, susținere unanimă, 30 de voturi. Așadar, trecem la raportul domnului Donanu. Alineatul 1, amendamentul 1, raportorul e împotrivă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis numărul 1. Alineatul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abținei. Așadar se adoptă. Ceea ce înseamnă că amendamentul 2 devine caduc. Și de asemenea amendamentul 4. Alineat 1, amendament 3, cine este pentru, împotrivă, vom trece la vot. Se respinge 16 la 15. Hmm. Trecem direct la 5. la e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 2. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 13, alinatul 3, raportul e pentru cine, pentru, împotrivă. Nu e foarte clar. Așadar, votăm amendamentul 13 la alineatul 3. Raportorul e pentru. Deschidem votul. E vorba de amendamentul 13, pentru că celelalte au devenit caduce. Închidem votul. și se adoptă cu 27 pentru, 2 împotrivă. Amendamentul 14. Cine este pentru, împotrivă, abținei, se respinge. Alineatul 3A, amendament 15, raportorul e pentru, cine e pentru, împotrivă, abținei, se votează. Compromisul numărul 3, cine e pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. Trecem direct la 21, alineat 4A, raportorul e pentru, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Și s-a votat. Trecem direct la compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar. Așadar, să punem la vot. Deschidem votul. Închidem votul. Și se adoptă. Compromisul 5. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 30. Cine e pentru? Împotrivă. Abținei. Se adoptă. Compromisul 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abținei? Se adoptă. Trecem la alineatul 7, compromisul 6. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune domnul președinte, aici sunt două părți. Domnul Torvalds. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, însă a fost o neînțelegere în legătură cu acest compromis, așa că trebuie să cerem vot pe părți. Și am vrea ca colegul nostru să nu înțeleagă că suntem împotriva celei de-a doua părți. Sper că totul e în regulă. Dar, în primul rând, trebuie să votăm asupra întregului compromis. Așadar, pentru prima parte, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține. Prima parte, așadar, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, cine este împotrivă, a doua parte se respinge. Ajungem la aliniatul 7, amendamentul 37, raportorul împotrivă, cine e pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul se respinge. Alineatul 7, amendamentul 33, devine caduc. Doamna Toma, amendamentele 34-36 se spune că dacă compromisul 7 este adoptat, însă noi am adoptat numai jumătate. Așa că nu știu dacă într-adevăr au devenit caduce, poate trebuie să analizăm. Pentru că am adoptat o singură parte a compromisului. Am adoptat doar prima parte a compromisului 7. pare de adevăr că aceste amendamente nu sunt compatibile cu prima parte care a fost respinsă. Așadar, amendamentul 37, raportorul e împotrivă. Verificăm pentru amendamentul 37. Se respinge. Amendamentul 33 devine caduc. Amendamentul 35. Am primit o cerere pentru vot pe părți. Așadar, pentru prima parte, raportorul este pentru. Însă pare că prima parte a devenit caducă. Dat fiind că a doua parte a compromisului 7 a fost respinsă. Deci prima parte a acestui compromis cade, devine caducă. Așadar, pentru a doua parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Vom verifica prin vot cu apel nominal. Închidem votul. Așadar, partea a doua e respinsă. Am ajuns la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Compromisul 8 se adoptă. Trecem la alineatul 8, amendament 44. Cine e pentru? împotrivă, abținei, se respinge. 8B, 45 pentru, împotrivă, vom verifica, deschidem votul, închidem votul, se adoptă. 46, raportorul împotrivă, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum votăm pentru întregul text. Prin apel nominal deschidem votul. Închidem votul. și textul astfel adoptat este aprobat cu 23 de voturi pentru, 4 împotrivă și 5 abțineri. Domnul Mureșan îmi va ține locul pentru că trebuie să pregătesc reuniunea din această după amiază. Așadar, vă doresc succes pentru finalul întâlnirii. So we move now to the vote. Așadar, acum trecem mai departe raportul despre finanțarea pentru dezvoltare al domnului Görens. Alinet 1, amendament 1, cine e pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. Amendament 2, pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. Alinat 2, amendament 3, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Alineat 3. Amendament 4. În două părți. Pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Închidem votul. se respinge cu 12 pentru 16 împotriva a doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abținei. Se adoptă. Alineatul 4, amendament 5 pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. Alineatul 4A, amendament 6 pentru, împotrivă, abținei, Alineatul 4B, amendament 7, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 4C, amendament 8. Cu un amendament oral al raportorului, cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Alineat 5, amendament 9. Cine e pentru? Împotrivă? Împotrivă. ținei? Se adoptă. Amendament 10 cu un amendament oral al raportorului pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar aș prefera să verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Și amendamentul se respinge. Paragraf alinatul 5. <clears throat> Amendamentul 11 pentru împotrivă abținei se adoptă. Alinatul 6. Amendament 12 pentru împotrivă abținei se adoptă. Alineat 7. Amendament 13 pentru împotrivă abținei, se adoptă. Înainte să votăm amendamentul 14, trebuie să spun că sunt de acord cu amendamentul oral al raportorului, adică trebuie să ștergem with a majority. Da, supunem la vot cu amendamentul. Se adoptă. Alineatul 9 Amendament 15 pentru, împotrivă, obținei, se adoptă. Alineat 10, amendament 16 pentru, împotrivă, obținei, se adoptă. 11, amendament 17 pentru, împotrivă, obținei, se adoptă. Amend, paragraf 15, alineat 15, amendament 21 Alinea 13, amendamentul 19. Doamna Guardia Sapal. Vreau să vin cu o propunere de amendament oral pentru a mă putea bucura de susținerea restului grupului politice. Deci aș vrea să eliminăm pur și simplu cuvântul strong. Atât. To, to vote. Așadar, votăm cu amendamentul oral al domnului Guardia Sabal. Cine e pentru? Împotrivă? Abține. Se adoptă. Alinat 14, amendament 20. Pentru? împotrivă, Abțineți, adoptă. Alina 15, amendament 21, cine pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. Și acum votăm pentru întregul document, întregul aviz. Votăm prin vot electronic, deschidem votul, închidem votul. se adoptă cu 24 pentru, o, un vot împotrivă și 3 abțineri. And now? And now we give the floor to the rapporteur. Yes. I'm not sure there's any chance. Yes. On the, on the next agenda, Yes, yes, yes, yes. Uh, on the next Dear colleagues, on the next... Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 13, doamna Gualia Daval uh, are solicitare. Doamna Holmeier, uh, punctul 14, vă rog, aveți cuvântul. Da, vom începe cu o cerere de transfer privind Parlamentul European. Mai mulți uh, avem mai mulți deputați în Parlamentul European cu dizabilități, uh, șase. Aceștia trebuie să trăiască cu anumite constrângeri, de aceea au nevoie de măsuri suplimentare, respectiv asistență. Și pentru aceasta avem nevoie de 555 uh, de euro și vă rog să adoptați acest transfer. Supun prin vot electronic această propunere la vot. Votul este deschis. Votul este închis. Votul este deschis. Okay. Wait. We can Wait a minute. We can So uh, it's okay. We Okay, shall we repeat the vote? We start the vote again. Reluăm votul. Votul este deschis acum. Votul este închis. Nu, nu. Deci se adoptă 20 la 1, 2 abțineri. Următorul este Comitetul Regiunilor a 821.620 de euro logic și fără probleme, are legătură cu uh, colaborarea respectiv acordul de colaborare între Parlamentul European și cele două comitete. Voi, le voi prezenta și pe celelalte două, Curtea de Conturi Europene, primul transfer 245.000, este de asemenea un transfer logic și rezonabil pentru că uh, are legătură cu personalul, există două linii bugetare aici și este vorba despre uh, 150.000 pentru educarea tinerilor în spirit european și 90.000 uh, aici de asemenea și uh, remunerări și alte uh, plăți. Cel de-al doilea transfer, 250.000 de euro. Pe de o parte vorbim despre o notă umoristică, cantină și restaurante, iar partea notimă este faptul că faptul că Curtea de Conturi a calculat timpul în care uh, oamenii se găsesc la coadă la uh, cafenea și a ajuns la concluzia că acest timp este mult prea lung, de aceea cafeneaua trebuie restructurată. Am dorit să prezint și acest lucru uh, pentru că poate că și la Parlamentul European ar trebui să calculăm timpul pe care îl petrecem la cozile la cafenele uh, Vorbim despre și aici vorbim și despre echipamentul tehnic, mobilier și alte cheltuieli, în total 295.000 uh, de euro. Vă rog să fiți de acord cu aceste transferuri. Președintele, trecem la vot, uh, tratăm în, împreună recomandările, votul electronic este deschis. Votul este închis. Un ultim vot deci se adoptă 18 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Um, mai există un transfer, clădirea Jean Monnet, pe acesta nu o vom discuta astăzi. Există aceeași necesitate de a se pune de acord între Comisia Europeană și Parlamentul European. Raportorul din umbră și cu mine uh, ne vom întâlni la Strasburg și solicităm amânarea cu 14 zile avem nevoie de această perioadă de 14 zile de prelungire și uh, vă voi ruga să, trecem, uh, să luăm rapid această decizie de prelungire cu 14 zile a uh, perioadei până când vom vota. Președintele, putem fi de acord să propunem că votul cu privire la acest transfer va fi tratat peste două săptămâni la întâlnirea de atunci? Da, mulțumesc. Ultimul punct de pe ordinea de zi, chestiuni diverse. Dacă nu există nimic de discutat, atunci ședința se suspendă, următoarea ședință 6-7 mai.